Începem ședința. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto approvi... Mai întâi vă propun să adoptăm ordinea de zi, dragi colegi. Președinția maghiară ne-a propus să ne invite rezultatul Consiliului din martie 2011 privind viitorul PAC-ului după 2013, așa că l-am invitat pe ministrul maghiar al agriculturii, Sandor Fazekas, pentru un schimb de opinii mâine la ora 15, înainte de dezbaterea privind amendamentele la raportul DES. Dacă nu veți observații, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată cu această modificare, deci prezentare din partea președinției maghiare mâine după masă, la ora 15. Ședința va fi transmisă în direct pe internet. Acum urez imediat bun venit lui Ianes Potocnic, membru, uh, comisar, mă scuzați, pentru mediu. Domnule comisar Potocnic, aspectele legate de mediu au un rol din ce în ce mai important în cadrul politicii agricole și ne bucurăm foarte mult că astăzi vă aflați printre noi la Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru a ne prezenta punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu reforma politicii agricole comune după 2013 și integrarea ace- a, viziunii dumneavoastră a agriculturii în noua politică agricolă comună. Și mai ales în ceea ce privește sprijinul acordat agricultorilor. Dau imediat cuvântul domnului comisar și apoi, bineînțeles, va avea loc dezbaterea. Mulțumesc încă o dată, domnule comisar Potocnic. Aveți cuvântul, vă rog. Stimate domnule președinte de Castro, Stimați deputați din Comisia pentru Agricultură, este o plăcere pentru mine să vă aflu pentru dumneavoastră și mă bucur de ocazia care mi-a fost dată să discut chestiunile legate de mediu din agricultură. Tatăl meu um, a fost uh, fermier, agricultor uh, și uh, avea un mic hotel uh, și în continuare, chiar dacă are 88 de ani, se ocupă încă de uh, grădină, de plante și așa mai departe. Și am învățat încă de mic că trebuie respectată viața frumoasă, dar dificilă a țăranilor, a agricultorilor. E adevărat că trecem prin uh, momente, prin timpul fragile. Suntem din ce în ce mai interconectați, mai interdependenți și pământul uh, este ca un sat. După datele ONU, în secolul 20, populația s-a quadruplat și um, rezultatele producției economice s-a uh, multiplicat de 14 ori, uh, producția de pește de 5 ori, folosirea combustibilor fusili de 60 de ori uh, și emisiile de dioxid de carbon de 70 de ori populația, conform estimărilor, va crește la 9 miliarde până la jumătatea secolului și numărul oamenilor care vor consuma în cazul uh, uh clasei de mijloc în economiile uh, care cu creștere rapidă va crește foarte mult. Deci concluzia este evidentă. Nu mai putem continua astfel. Trebuie să ne schimbăm modelele de producție și de consum și avem nevoie de ceea ce am putea numi Revoluția Bunului Simț. Anumite activități influențează mai mult calitatea mediului. E vorba de producția de energie, transporturi și agricultura. În raportul recent al Agenției pentru Mediu Gestionarea apei și terenurilor reprezintă, sunt identificate ca fiind provocările majore ale viitorului. Eu am uh, trei uh, priorități politice pentru mandatul meu. Biodiversitatea, mai bună uh, implementare și autosatisfacerea um, nevoilor. Aceasta um, definită în sensul propriu al cuvântului. Se include aici, uh, se includ solurile, apa, uh, mediul și așa mai departe. Bineînțeles, vor fi consecințe și pentru agricultură, pentru că resursele sunt din ce în ce mai importante în, zi, în viața de zi cu zi a agricultorilor. Am vorbit de multe ori despre importanța agriculturii și pădurilor pentru mediu. Motivul este unul simplu. Împreună, agricultorii și silvicultorii din Europa sunt cei care gestionează trei sferturi din terenurile din Europa și modul în care o fac este crucial pentru sănătatea solurilor, pentru protecția resurselor de apă, pentru biodiversitate și pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice. Agricultura poate să aducă beneficii pentru mediu, beneficii enorme, dar dacă lucrurile merg prost, potențialul de creare de probleme este la fel de mare. Cred că putem fi de acord că direcția unei reforme uh, de succes a PAC-ului din anii 90 încoace a fost una pozitivă pentru mediu, dar cred că suntem de acord și cu faptul că s-ar putea sau și-ar trebui să se facă mai multe lucruri. Voi prezenta acum viziunea mea privind viitorul politicii agricole comune. Cred că aceasta trebuie să răspundă așteptărilor în ceea ce privește redistribuirea plăților, uh, redistribuirea plăților directe, în consolidarea competitivității agriculturii și dezvoltării rurale, dezvoltarea rurală. Dar va fi esențial și ca viitoarea politică agricolă comună să contribuie la crearea de bunuri, de, de bunuri publice și la atingerea provocărilor legate de mediu. Iată, care sunt interesele tuturor cetățenilor europeni. Cred că fondurile publice investite în agricultură pot fi justificate doar dacă viitoarea politică agricolă comună își va aduce o contribuție semnificativă la atingerea obiectivelor de mediu ale Uniunii Europene și în lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să răspundem astăzi acestor provocări pentru a evita probleme mult mai mari pe viitor sau, altfel spus, mai bine să prevenim decât să uh, trebuiască să rezolvăm probleme care au apărut deja. Și dacă acesta va fi viitorul pacului și așa cred că trebuie să fie, uh, trebuie să avem atitudine pozitivă, nu să sancționăm agricultorii care nu au uh, respectat regulile comune, ci trebuie să-i recompensăm pe cei care oferă avantajul la nivelul mediului, având în vedere că piața nu o face încă. Elementele esențiale ale reformei pacului din perspectiva mediului sunt indic- sunt indicate, eh, indicate clar într-o scrisoare semnată de comisarul Cioloș, doamna Hedegaard și de mine. Citez. Mai întâi, reorientarea plăților directe prin eh, folosind o parte din plăți pentru acțiuni în domeniul mediului pe care eh, agricultorii ar trebui să le realizeze pe întregul teritoriu european. În al doilea rând, consolidarea dezvoltării rurale, cu obiective strategice pe baza unor priorități și obiective cuantificate conform strategiei UE 2020, precum și un sistem liniar și mai clar de indicatori pentru a monitoriza rezultatele. Și în al treilea rând, orientarea, consolidarea și simplificarea respectării standardelor cu îmbunătățirea cadrului pentru a răspunde mai bine nivelurilor legate de schimbările climatice și pentru a ne asigura că astfel se acopere legislația relevantă pentru activitățile din agricultură. Am încheiat citatul. Deci iată care este poziția Comisiei, nu a mea personal. Reorientarea plăților din cadrul primului pilon este cea mai importantă, având în vedere acoperirea în teritoriu. Astfel, se, va crea, se vor crea standarde minime pentru agricultorii de peste tot și Uniunea Europeană um, le va uh, plăti aceste sume pentru uh, respectarea obiectivelor noastre tuturor. Astfel, se vor introduce măsuri uh, mai ambițioase din punctul de vedere al mediului și în dezvoltarea rurală, pentru a depăși strict uh, standardele cerute de legislație. Să luăm exemplu biodiversității. Știința ne spune că am putea să ne aflăm la jumătate, într-o perioadă în care multe specii uh, sunt pe cale de uh, dispariție din cauza activităților umane. În martie anul trecut, șefii de state și de guverne s-au angajat Uh, să oprească pierderea biodiversității și degradarea ecosistemelor din Europa până în 2020 uh, și să le readucă la situația inițială cât de repede după aceea. Pentru a realiza aceste obiective trebuie să se aplice perfect rețeaua Natura 2000 și Uh, cei care se ocupă de gestionarea terenurilor din afara zonelor protejate, um, aceștia trebuie să se implice în uh, activitățile respective. Iată cât este important că activitățile fermierilor trebuie uh, să fie orientate în această direcție pentru a face bine resurselor de apă, solurilor și pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Am discutat cu comisarul Cioloș modul în care anumite practici cum ar fi menținerea pășunilor permanente, diversificarea um, recoltelor uh, și alte uh, măsuri pot uh, fi uh, uh, promovate prin plățile directe. Scoaterea uh, terenilor din circuitul agricol pentru uh, un anumit timp sau folosirea coridoarelor uh, verzi ecologice sunt exemple de măsuri importante pentru a promova aceste obiective. Plățile din cadrul primului pilon pentru a menține, pentru a promova obiectivele legate de, clim, de climă, vor preveni poluarea solurilor și um, apei și vor spori productivitatea solurilor se vor reduce și nevoile de produse chimice în agricultură. Efectul asupra apei și biodiversității vor fi, eh, vor fi eh, pozitive. Iată câteva exemple ale modului în care viitoarea politică agricolă comună poate contribui la atingerea obiectivelor eh, din lupta împotriva schimbărilor climatice. Aș vrea să adaug un lucru legat de simplificare. Agricultorii și statele membre doresc cu toții un sistem mai simplu în cadrul politicii agricole comune, mai ales pentru simplificarea uh, regulilor legate de ecocondiționalitate. Uh, ecocondiționalitate. Sunt și eu de acord. Trebuie să găsim un echilibru între obiectivele legate de politicile publice și povara administrativă. Bineînțeles, dacă se respectă obiectivele pe care le-am menționat mai sus. Multe de chestiuni legate de mediu pe care le-am menționat astăzi sunt cruciale și pentru viabilitatea pe termen lung a agriculturii. Agricultorii depind de un sol fertil de calitate și de o apă de calitate, de polenizare și de controlul schimbărilor climatice. Deci, introducând un element ecologic în cadrul pacului, permitem și durabilitatea agriculturii în general și cred că um, este datoria noastră să facem acest lucru către o datorie către viitoarele generații de europeni, dar și către agricultorii de azi și din viitor. Stimați deputați, viața este complexă și provocările cu care ne confruntăm cer din partea noastră soluții integrate. Politici care răspund acestei complexități într-un mod sistemic, strategic. Dacă fiecare dintre noi nu facem decât să ne concentrăm pe propriul nostru interes, vom, cu toții vom pierde. Doresc o agricultură puternică, sănătoasă, competitivă și doresc ca munca agricultorilor să fie recunoscută ca fiind importantă și utilă și doresc ca mediul să poate să fie protejat în interesul nostru al tuturor. Și voi face, face toate eforturile în acest sens și sper că și dumneavoastră mă veți susține. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că m-ați ascultat. Grație! Vă mulțumim! Domnule comisar, Mulțumesc, Ianes. Ceea ce ai spus este foarte important pentru noi. Îți mulțumim. Cuvinte clare pronunțate de Comisarul pentru Mediu, dar și cu o reală sensibilitate față de agricultură și îți mulțumim pentru asta. Bineînțeles, cu toții dorim o politică agricolă comună uh, mai ecologică, dar dorim ca această legitimitate sporită să fie realizată fără a complica viața agricultorilor noștri. Deci, să transformăm acest greening într-o oportunitate și nu mai multă bio, uh, birocrație. Vă mulțumesc, domnule comisar Potocnic. Începem dezbaterea. Mulți colegi s-au înscris la cuvânt. Voi începe, bineînțeles, dând cuvântul, rapor, cuvântul raportorului Albert Des și apoi celor care au cerut cuvântul și vom încerca să gestionăm timpul, timpul cât mai bine. Albert, te rog. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumim uh, că ați venit și ați vorbit în fața noastră aici la Agri. După cum am auzit uh, punctul dumneavoastră de vedere, dacă găsim calea corectă și alegem mijloacele cele mai bune, atunci nu suntem atât de departe în ceea ce privește obiectivele. Există întotdeauna o oarecare opoziție între politica agricolă și cea de mediu, însă și eu sunt de aceeași părere că agricul... în ceea ce privește agricultura și mediul, cu toții ne aflăm în aceeași barcă și cu toții dorim să atingem aceleași obiective, și anume ca agricultura europeană să devină și mai durabilă dificilă decât este în prezent. Eu am fost în multe regiuni ale lumii și, domnule comisar, nicăieri nu am întâlnit o agricultură mai prietenoasă cu mediul față de cea care există în anumite părți ale Europei. Cu siguranță există și deficite și tocmai acolo trebuie să intervenim. Ați uh, spus cât se poate de corect că agricultura nu trebuie să devină mai restrictivă, mai redusă, ci trebuie să punem accentul pe acei piloni care uh, protejează mediul în același timp în care promovează și agricultura. Ați vorbit despre greening, despre ecologizare la pilonul întâi. Constat că Europa în acest prezent uh, realizează niște plăți compensatorii la pilonul întâi, pornind de la niște plăți istorice, de la 5 euro pe hectar și ajung până la 600 de euro pe hectar. Uite ceea ce înseamnă că nu este foarte simplu, iar acest pilon întâi trebuie să devină mai verde, mai ecologic, pentru că dacă o țară primește doar 50 de euro pe hectar și trebuie să continuăm cu această ecologizare, atunci vorbim deja despre 15 euro. Dacă sunt 600 de euro, ajungem la 180 de euro, făcând un calcul simplu. De aceea trebuie să reglementăm mai bine acest domeniu pentru ca lucrurile să fie cât se poate de corecte. Și încă o idee, domnule comisar. Am uh, văzut statisticile și există o statistică a Institutului European de Statistică din 1900. 76 până uh, în prezent, deci o statistică de 32 de ani. În acest interval de timp, în Europa, producția de cereale a crescut doar cu 1%, nu anual, ci per total în cei 32 de ani. În alte regiuni agricole, această creștere este cu peste, 100%, peste 100%, în Asia ea atinge 100%. Iar dacă este să luăm un alt segment, producția de carne, aceasta în Europa a crescut cu 6%, iar în Asia cu 387%. Aceste cifre, domnule comisar, pe acestea trebuie să le țineți minte atunci când uh, ne gândim împreună la măsurile care vizează agricultura europeană. Pentru că dacă nu vom proceda corect și dacă producția se va mai delocaliza cu încă 10% către alte regiuni ale lumii, atunci protecția mediului, protecția animalelor și protecția uh, climatică vor avea de suferit. Știți foarte bine, domnule comisar, că în alte regiuni uh, agricole aceste obiective sunt mai puțin relevante decât la noi în Europa. Se pune mai puțin accentul pe ele. De aceea trebuie să ne asigurăm că păstrăm producția în Europa, pentru că mediul este ceva global nu este ceva ce ne interesează numai în Europa. Însă, în alte părți, nimeni nu se interesează de obiectivele de mediu. De aceea, noi trebuie să încercăm să avem niște regulamente rezonabile. Și dacă veniți de la o fermă, știți foarte bine că agricultorii sunt de câștigat de partea noastră dacă sunt convinși că măsurile care sunt luate sunt cele corecte. Și asta trebuie să reușim, să îi implicăm, să îi convingem de intențiile noastre pe agricultori. Iar dacă este să privim Europa, de curând am fost în Finlanda, am zburat din Helsinki și uh, am văzut din avion anumite părți ale Finlandei. M-am gândit, ce ar putea să devină mai verde, mai ecologic în Finlanda, pentru că există atâta elemente de peisaj verzi în Finlanda, încât nu puteam să înțeleg unde ar putea să mai apară ceva verde. Însă cunosc alte regiuni în Europa unde măsuri pe această direcție sunt absolut necesare. Deci trebuie să diferențiem. Iar dacă este să privim cifrele, vorbim aici de 27 de state membre. Există anumite state membre în Europa în care 40% sau peste 40% din banii pentru agricultură agricultură sunt uh, investiți în măsuri de mediu. Și există alte state în care mai puțin de 1% sunt investiți pe această direcție. De aceea trebuie să ne asigurăm, în primul rând, să că intervenim acolo unde se face foarte puțin pentru politica de mediu. Acesta trebuie să devină obiectivul nostru pentru a putea să ne protejăm apa, solul și pentru a preveni schimbările climatice de aici, din Europa trebuie ca și între statele membre ale Uniunii Europene să se ajungă la un oarecare echilibru și să nu existe concurență neloială. Dumneavoastră ați spus, domnule comisar, cât se poate declar că este foarte important să existe um, zone verzi permanente. Și dacă este să urmăresc evoluția din țara mea, din Germania. În Germania, până în anul 2013, din plățile compensatorii de la primul pilon, 1,5 miliarde de euro sunt transferați din terenurile agrabile către terenurile verzi, adică fiecare al patrulea teren verde primește aceeași plată compensatorie ca și un teren agrabil. Și asemenea măsuri trebuie luate în considerare atunci când vorbim și vrem să configurăm reforma după 2013. Pentru că și țările care au deja niște contribuții foarte mari, acestea nu trebuie împovărate suplimentar. Iar uh, statele care nu fac acest lucru trebuie stimulate să o facă într-un mod mai susținut. Mă bucur că putem intra în dialog cu dumneavoastră pentru că, într-adevăr, este nevoie de o simplificare a acestei cross-compliance, ecocondiționalitate. condiționalitate este foarte important uh, să existe această ecocondiționalitate și să se sancționeze acolo unde nu se întâmplă, pentru că există o legislație în domeniu și cine o încalcă trebuie să fie sancționat. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă nu ar trebui să existe duble sancțiuni. De aceea v-aș fi recunoscător dacă ne-ați ajuta să uh, reușim să avem niște măsuri simple pe această direcție. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem o agricultură care să protejeze și mediul și în final vreau să spun un lucru. Cuvântul durabilitate vine din agricultură și din silvicultură, nu de altundeva. El a fost uh, gândit pentru agricultori, pentru silvicultori și obiectivul acestora a fost ca agricultura și silvicultura să fie durabilă, de să fie transmisă de la o generație la alta în aceeași stare bună în care fusese și până atunci. De aceea cred că suntem la locul potrivit și la momentul potrivit și sunt convins că vom lucra bine împreună unii cu alții, astfel încât să fie date toate condițiile pentru ca agricultura să se desfășoare într-un mod optim. Grazie, Albert. Onorevole... Mulțumesc, Albert. Domnul Stancos și apoi colegul Osling. So, tu, Epitropo, για την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα. Mulțumesc, doresc uh, să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. De asemenea, doresc să-i mulțumesc pentru uh, cuvintele sale. În ceea ce privește acest uh, dosar, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Sigur că avem nevoie de o revoluție în ceea ce privește abordarea noastră. Dar este important să vedem și care sunt obiectivele noastre pentru aceste relații care există în prezent. De aceea vreau să vă spun următorul lucru. Pe de o parte, înseamnă ceva să fii agricultor în Europa și să adeții 50 de hectare sau să fii agricultor și să deții doar două hectare. Și vorbim din aceeași perspectivă, profesională, pentru că există mai multe criterii de care să ținem cont. Suprafața, adică hectarele, dar există și alți beneficiari cei care mai primesc uh, plăți directe din partea Uniunii Europene, deci susținere, deci. Sigur, nu trebuie să intrăm în mai multe detalii, dar trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Domnule comisar, sigur că este important să ținem cont de bazele de la care pornim. Este ceva ecumenic. Și sigur că acest greening, această ecologizare este foarte importantă și este un obiectiv al politicii agricole comune. Dar mai există și o altă dimensiune a PAC și anume geografia externă. Pentru că nu suntem singuri pe lume, avem și o competiție internațională. Și sigur că este bine ca Uniunea Europeană să pornim și să mergem mai departe pe acest drum. Avem un obiectiv bun, să ecologizăm în continuare. Dar trebuie să ținem cont și de concurenții noștri. Pentru că am putea să rămânem în urmă și, din punctul de vedere al competiției, s-ar putea să avem de suferit. Sigur că este bine să avem obiective ambițioase, dar obiectivele ambițioase trebuie să beneficieze și de o finanțare corespunzătoare. Nu putem să ne stabilim niște obiective ambițioase și apoi să spunem mâine, poi mâine, că bugetul Uniunii Europene este deficitar. La momentul la care noi uh, configurăm acum pacul, îi alocăm o nouă mis- misiune și anume această dimensiune a ecologiei. Trebuie să prevedem în mod corespunzător și dimensiunea financiară. Și, da, domnule comisar, ajung acum în final. Ați vorbit despre măsurile propuse de comisie. Am uh, spus că reînnoirea ecologică este foarte importantă. De asemenea, am vorbit despre diverse aspecte, despre diversitate. Aceste criterii, aceste obiective, ele reprezintă o provocare. De asemenea, și pentru domeniul climatic. Însă, realitatea climatică din sud arată altfel față de cea din nord și trebuie să se țină cont și de aceste diferențe atunci când uh, privim și când analizăm propunerile comisiei. Vreau să vă dau un exemplu. De exemplu, um, viile sau producția de ulei. Uh, de ce nu se ține cont și de toate aceste lucruri? Vă mulțumesc, a fost doar un exemplu. Grazie, grazie, domnule Vă mulțumesc, domnule Papascontos. Are cuvântul domnul Hosling și apoi domnul Tarabella. <clears throat> Domnule comisar, domnule Potocnic, vă mulțumesc că ați venit alături de noi și că intrați în dialog cu noi. Este foarte important uh, pentru noi ca acest domeniu al mediului și agricultura să colaboreze îndeaproape și mi se pare foarte bine că s-au inițiat inițiative comune, pentru că cred că trebuie să fim cu toții de acord în ceea ce privește agricultura și anume ca aceasta să fie realizată astfel încât și obiectivele de mediu să fie realizate și obiectivele 2020 să se realizeze. De asemenea, agricultura trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor de mediu și de schimbări climatice. trebuie să ne gândim care este contribuția agriculturii. Nu putem vorbi doar de 10%. Cred că trebuie să ținem cont de aceste procente, pentru că dacă să ne gândim la importul de furaje, pot fi folosite anumite um, resurse care la noi nu se regăsesc în bilanțul climatic. Și și acestea au un potențial mare de a contribui la realizarea obiectivelor de mediu. Deci, trebuie să vedem ce introducem în acest bilanț climatic. Cred că abordarea dumneavoastră și anume să spunem să uh, lăudăm, să stimulăm în loc să sancționăm, este o abordare corectă, pentru că nu dorim pe nimeni să primească bani europeni. Dacă cineva spune că nu dorește să fie răsplătit pentru contribuțiile sale de mediu, atunci poate să nu o facă, însă important este ca agricultura să devină cât mai ecologică. Și de asemenea trebuie să ținem cont de diferențe, trebuie să ținem cont de tendința către industrializare și de uh, efectele asupra mediului, de asemenea de potențialul de acțiune în acest domeniu cred că ne confruntăm în continuare cu anumite probleme de mediu și de aceea cred că biodiversitatea în agricultură este în continuare o problemă care nu și-a găsit soluția. Important este să facem în continuare presiune uh, pentru a modifica ceva la nivelul politicii agricole comune. Însă este important să creăm niște stimuli astfel încât să, uh, răs- să-i răsplătim pe cei care introduc această dimensiune ecologică în agricultură. Trebuie să regândim politica în acest domeniu. Trebuie să ne gândim și la biocombustibili. Cred că acestea sunt obiectivele, cred că în acest domeniu obiectivele Uniunii Europene au fost stabilite puțin eronat. Ne găsim într-un conflict între producerea de alimente și producerea de biocombustibili care în anumite uh, direcții nu este durabilă. Deci cred că pe această direcție putem să mai corectăm puțin lucrurile și trebuie să recunoaștem asta. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră că agricultura trebuie promovată în anumite regiuni uh, în care există multe zone verzi. Trebuie să protejăm zonele verzi, aceasta trebuie să fie esența politicii noastre agricole, pentru că zonele verzi uh, atrag uh, emisiile de dioxid, reușesc să le elimine și de aceea este foarte important să ne implicăm și în zonele de munte foarte mult pentru mine este important să rămânem în dialog și împreună să stabilim și să formulăm niște obiective de agricultură și de mediu. Nu trebuie să ne găsim într-un conflict care se creează oarecum artificial, pentru că cred că această politică agricolă comună poate să fie implementată numai dacă este susținută de multe grupuri publice care colaborează împreună pentru a avea o agricultură care să fie prietenoasă cu mediul și trebuie să fim dispuși să investim și bani publici în această direcție. Deci cred că banii publici reprezintă, iată, un nou cuvânt cheie pe această direcție. Mulțumesc! Grazie, Martin. Vă mulțumim, Martin. Marc Tarabella are cuvântul. Monsieur le commissaire, je... Mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să Mă refer la politica cercetării, dragostea noastră mai veche, dar fiindcă vă ocupați de cercetare între 2004-2009 în calitate de comisar și Ehm, Filip Busca, predecesorul dumneavoastră și dumneavoastră, ați stabilit ehm, structura cel de-al patrulea program cadru, care, între prioritățile tematice, stabilea, că agricultura, stabilea că și agricultura este una dintre prioritățile sale. Avem, acum acest program este pus în aplicare și eh, obiectivele de mediu pe care le-ați descris dumneavoastră, este vorba de biodiversitate, gestiunea solurilor, a apei, ehm, captarea carbonului, dar mai putem vorbi și despre reducerea dependenței noastre în ceea ce privește producția de proteine vegetale. În cadrul luptei împotriva încălzirii climatice, aș dori să știu ce rol joacă cercetarea în cadrul acestui al patrulea program cadru, ce rol poate juca cercetarea și asta mergând mână în mână cu lupta pentru a avea o agricultură mai ecologizată, deci cum să includem și cercetarea aici și cum să îmbunătățim respectarea mediului înconjurător în cadrul politicii agricole comune. Vă mulțumesc! Grazie, Marc. José Bové. Mulțumesc, Marc, José Bové și apoi Luis Capola Santos. Monsieur le Commissaire. Mulțumesc, domnule comisar. Eu Am fost foarte încântat de prezentarea dumneavoastră, foarte interesantă, foarte constructivă și am mers pe direcția cea bună. Însă am o mică părere de rău faptul că se defilează pe aici comisarii, după mine ar trebui să avem comisar, comisarii pentru agricultură, mediu, sănătate și consum împreună, să discute cu noi cu toții deodată. Câteodată mi se pare că prea mult parcelăm lucrurile și trebuie să ieșim din acest, din acest obicei. Asta în primul rând. În al doilea rând a spus că avem probleme adevărate cu mediul înconjurător. Uh, acestea sunt realitate, cum ar fi moartea albinului despre care am mai vorbit. Acestea sunt, aceasta este o realitate și trebuie să arătăm cu degetul uh, vinovații industria petrochimică, industria pesticidelor și industria OMG-urilor. Iar uh, aici, în discuție, există unele contradicții pe care trebuie să le depășim. Nu o să avem un pac verde atât timp cât OGM-urile OMG-urile și pesticidele vor beneficia de sprijin din partea noastră. Trebuie ca acest lucru să fie clar. Acum un alt lucru în ceea ce privește chestiunea pieței. Nu o să înverzim pacul prin uh, subvenții și doar atât. Agricultorii trăiesc de pe urma pieței, în primul rând. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că există un preț uh, decent pentru agricultori, care să le permită să-și continue munca agricolă și care să permită, bineînțeles, să protejeze mediul înconjurător. Dar dacă întotdeauna uh, dorim să fim competitivi la nivel agroalimentar și să avem prețurile cele mai mici, atunci este clar că nu vom avea o politică agricolă comună care să respecte mediul înconjurător. Deci iată aici o, o mare contradicție, iată de ce nu sunt de acord cu acest raționament al concurenței Astăzi uh, am mers până la capăt, dar dacă domnul Albert ne spune că, într-adevăr, lucrurile nu mai progresează, eu vă spun că am ajuns la un asemenea nivel de productivitate încât, la ora actuală, câștigul de productivitate al planetei se manifestă mai mult în țările din Sud și uh, degeaba noi sporim producția aici la noi acasă, atâta timp cât în aceste țări nu există producție și se face dumping de producție. Trebuie să avem o atitudine coerentă, deci. Iar, în ultimul rând, în ceea ce privește această chestiune a pieței, dacă spunem că dorim să ecologizăm pacul, bun, toate bine și frumoase, dar atunci eco condiționalitatea pe importuri trebuie să fie foarte bine marcată, trebuie să fim foarte fermi în ceea ce privește normele de la importuri. Iar aici lucrurile nu sunt clare nici la OMC, partenerii se ceartă și acolo și nu trebuie ca la nivel european noi să ne folosim de agricultură ca, ca fiind un uh, instrument de, de variabilitate față de celelalte sectoare. Acesta trebuie să fie, uh, trebuie să fie o problemă care să fie luată în serios, fiindcă este foarte importantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Luis Capula Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Vă urez bun venit și eu în numele grupului socialist în comisia noastră. Și vreau să vă spun următorul lucru. Agricultura și mediul înconjurător uh, au fost în trecut uh, realități incompatibile și aproape se băteau cap în cap. Îmi amintesc de faptul că atunci când mi-am început eu cariera uh, la Ministerul Agriculturii din Portugalia, exista un indice de intensitatea folosirii uh, factorilor de producție, îngrășăminte și așa mai departe, ca cel mai mare uh, indice de dezvoltare agricolă. Și iată, am avut uh, un drum foarte lung de parcurs în ultimii 20 de ani, iar acum agricultura și mediul înconjurător merg mână în mână, sunt concepte complementare și nu antagonice și vrem să continuăm pe același drum Uh, și pe viitor uh, și iată discutăm aici mm, cu privire la viitorul PAC uh, în aceeași direcție. Problema este cum să împăcăm această dimensiune de mediu și protejarea valorilor ecologice cu competitivitatea și garantarea veniturilor pentru agricultorii noștri, precum și continuarea activității agricole ca activitate economică rentabilă în Uniunea Europeană și la nivelul competitivității cu alte țări. Iar aici apar îngrijorări în ceea ce privește biodiversitatea, solurile, uh, calitatea apei, durabilitatea pădurilor, chestiunea energetică, schimbările climatice și așa mai departe. Iar uh, toate aceste elemente incluse în politica agricolă comună și toate costurile aferente justifică necesitatea unei politici, politici agricole comune cu finanțare potrivită și care să se bucure de o legitimitate consolidată în, consolidată în fața cetățenilor noștri. Nu este doar uh, o nevoie și nici un răspuns la așteptările cetățenilor. Este vorba despre un aspect fundamental în ceea ce privește legitimitatea subvențiilor și ajutorului pe care trebuie să-l dăm agricultorilor noștri pentru, a, pentru ca ei să-și aducă contribuția uh, atât de importantă la o lume mai sănătoasă, să spunem. Iată de ce grupul socialist, domnule comisar, este gata uh, să includă toate aceste mecanisme în politica agricolă comună și își aduce sprijinul în acest sens, dar uh, sprijinul nostru este coerent și proporțional cu uh, solicitările pe care le facem noi. Este vorba despre mijloace Uh, adecvate pentru compensarea și subvenționarea agricolor pentru, acest, pentru aceste servicii de mediu pe care le desfășoară din ce în ce mai des. Vă mulțumesc! Herbert Dorfman, Dorfman are cuvântul acum. Președinte, ja, danke, Herr dass Sie Mulțumesc, domnule comisar, că sunteți aici alături de noi și că ne-ați prezentat acest argument important, acest subiect uh, important, uh, dintr-o altă perspectivă. Ceea ce m-a surprins și ceea ce mă uimește la modul general în uh, această discuție referitoare la ecologizarea agriculturii respectiv la o utilizare și o implicare mai puternică a dimensiunii ecologice în agricultură, este faptul că dumneavoastră nu prea ați făcut referire astăzi la instrumentul care este instrumentul par excellence al greening-ului și anume um, măsurile voluntare de agricultură în acest domeniu. Aceste măsuri există de aproximativ 20 de ani, există o serie de exemple în Uniunea Europeană de astfel de măsuri de ecologizare. Se observă că acest instrument uh, funcționează foarte bine. Pe de altă parte, domnul Albertes a spus acest lucru, există anumite regiuni unde uh, această ecologizare nu funcționează de nici uh, culoare pentru că statele respective nu uh, au programe în acest domeniu și nici agricultorii nu le dezvoltă. Important este să se găsească un echilibru între statele care fac cel mai mult și cele care fac prea puțin, pentru că în prezent raportul este de 1 la 20. Și cred că dacă dorim să vorbim despre o agricultură mai verde, mai ecologică, atunci trebuie să începem de la stadiul în care ne aflăm în prezent. Un exemplu din regiunea mea, uh, o regiune tipică alpină dacă uh, v-ați fi prezentat ideile în uh, regiunea noastră și ați fi pus, spus lucrurile pe care le-ați spus uh, înainte, uh, și anume toate aspectele care țineau de pilonul întâi, programul uh, agricol ar fi uh, avut de suferit în zona respectivă. S-ar fi întâmplat exact ceea ce a spus raportorul. Există anumite regiuni în care există o anumită istorie, o anumită tradiție pe această direcție și anumite lucruri care nu țin de pilonul întâi. De aceea trebuie să avem grijă cum procedăm astfel încât să nu aibă nimeni de suferit. După părerea mea, dacă procedăm astfel, facem un pas înapoi, nu obținem nimic suplimentar. De aceea, atunci când vorbim despre greening, ar trebui să vedem ce se întâmplă în prezent în statele membre, care este situația de pornire. Și cred că este foarte important să ne gândim dacă nu ar fi necesară o intensificare a programelor de mediu uh, pentru că aceasta ar fi o cale mai bună, ar fi o cale uh, pe baza voluntariatului și există anumite regiuni în Europa care ar putea să deservească drept bune practici, care ar putea fi niște exemple bune de ecologizare a agriculturii. Vă mulțumesc! Paulson. Mulțumesc, domnule Paulson! Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur. Sunt foarte încântată, aș putea să spun, că vorbim despre agricultură ca fiind o resursă în discuția cu privire la mediul înconjurător. Până acum am spus că agricultura, silvicultura erau o povară pe umerii societății. Dar să nu uităm că o mare parte a soluției la această problemă rezidă chiar aici. În acest uh, aspect, în, la nivel european și mondial, mă scuzați, rezidă în mâna agricultorilor, dar uh, poate că nu vă place cum formulez lucrurile, dar avem nevoie de o viziune comună, de o discuție comună, de ansamblu, pentru a vedea cum se îmbină aceste bucăți de discuții pe care le avem separat. Vreau să mă refer la un element foarte important pentru mine. Este vorba de unul dat uitării adesea, este vorba de uh, cuplarea regiunilor rurale cu cele urbane. Știm că populația este în creștere. Știm faptul că uh, Există o deplasare a populației din zona rurală în zona urbană și asta peste tot în lume. Dat fiind că jumătate din concetățenii noștri locuiesc la oraș, avem nevoie de sate vii cu o viață modernă pentru a putea să facem față acestui exod către zona urbană și să facem față în același timp acestui fenomen de deșertificare a zonelor rurale, la nivelul populației, bineînțeles. Avem în egală măsură o agricultură bazată pe producție. Noi producem, dar zi de zi camioanele transportă aceste produse alimentare care iau drumul orașului, să vedem ce se întâmplă, de pildă, la Bruxelles. Ce putem face? Putem să răspundem la această întrebare? Noi, acum, avem de-a face cu deșeuri biologice. Și trebuie ca acum, ca toate ca tot ce este adus în oraș se poate întoarce la țară. Dar acesta nu este decât un exemplu mărunt, aș putea să vă vorbesc ore în șir să vă prezint scenarii posibile. Dacă am ajunge la această circulație, fiindcă astfel am avea un pământ mai fertil, am avea îngrășăminte naturale și astfel am putea să salvăm apa, marea, pânza freatică. Iată deci, vă rog foarte mult să începem o discuție pe această direcție o discuție generică înainte de a lua hotărâri pe bucățele. Vă mulțumesc. Giovanni Lavia, apoi... Mulțumesc, domnul Giovanni Lavia și apoi colegul Reiners. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă adresez domnului comisar Potocnic, nu doar în calitate de comisar pentru mediu, ci și în calitate uh, de membru al Colegiului de Comisari. Mă adresez dânsului pentru a aborda o temă care, pe care Comisia va trebui să o abordeze în ceea ce privește bugetul pentru politica agricolă comună. Este un subiect delicat, pentru că pentru viitoarele perspective financiare, deja de multă vreme s-au circulat tot felul de documente chiar înainte de uh, de apariția noii comisii se discuta despre un non-paper, un document uh, care uh, uh, prevedea o sumă foarte mare pentru politica agricolă comună. Acum avem o scrisoare trimisă de cinci prim-miniștri care la, prim care la Consiliu încearcă să reducă uh, bugetul, uh, să uh, se asigure că bugetul nu va crește cu mai mult de 1%. Eu aș dori să amintesc, să ne amintesc nouă și comisarilor că politica agricolă comună este prevăzută de tratatele de bază ale, Uni- ale Uniunii Europene. Este o politică de bază a Uniunii Europene și este evident că nu putem să ne închipuim viitorul Uniunii Europene fără o politică agricolă comună uh, foarte puternică. Deci, Astăzi cerem din partea politicii agricole comune intervenții noi, dincolo de garantarea aprovizionării cu alimente și garantarea securității alimentare eh, pentru cetățenii europeni, cerem pacului și să protejeze mediul, să producă bunuri publice. Deci, iată, cerem pacului sau impunem pacului provocări noi, importante, dar nu ne putem închipui că, pe de o parte, putem să cerem mai mult agricultorilor și, pe de altă parte, îi expunem din ce în ce mai mult concurențe internaționale, pentru că trebuie să facă față dezvoltării țărilor în curs de dezvoltare care pot să exporte în Uniunea Europeană doar produse agricole. Este evident că nu putem să le cerem toate aceste lucruri pe de o parte și pe de altă parte să le tăiem resursele. Iată de ce dorim ca în viitoarele perspective financiare, noul cadrul, cadru financiar plurianual, să existe resursele necesare pentru PAC. Am spus acest lucru în această comisie, am votat ca noul cadru financiar să nu prevadă mai puține resurse pentru politica agricolă comună decât astăzi. Un al doilea aspect, marginal, și mă voi opri pentru că am înțeles că nu avem mult timp la dispoziție, uh, în ceea ce privește legătura dintre agricultură și mediu, plecând de la ceea ce a spus colegul Albertes, care a subliniat modul în care situația în Europa este foarte diversă. Avem țări care nu au aplicat uh, măsuri de mediu în cadrul agriculturii și alte țări în care 40% din resursele anumitor state sunt uh, folosite în acest scop. Am văzut, am vorbit despre propunerea inițială din uh, propunerea Comisiei de o ecologizare a pilonului întâi. Acest Parlament, văd acest lucru din discuțiile pe care le avem, este împotriva complicării sistemului, dorește simplificarea sistemului. Și chiar Comisia vorbește despre simplificare în, în uh, comunicarea sa. De ce nu am merge înspre o mai mare omogeneizare în al doilea pilon, și anume ca o cotă, 20, 30 sau 40%, nu eu voi hotărâ cifra, dar o cotă, o parte din resursele din al doilea pilon să fie folosite obligatoriu pentru măsurile de mediu din agricultură. Astfel, uh, nu s-ar supune presiuni suplimentare asupra primului pilon, dar sporind în al doilea pilon contribuția tuturor statelor membre uh, pentru aplicarea acestor măsuri. Mulțumesc, Giovanni Lavia. Are cuvântul acum domnul Reines și apoi de aceea Sârbu. Mulțumesc. Mă bucur și eu că v-ați alăturat nouă astăzi. Pentru politica agricolă și pentru politica de mediu este important ca deciziile noastre să se bazeze pe fapte și nu pe niște sentimente care să se nască din ceea ce tocmai am trăit. Trebuie să ne asigurăm că vom colecta niște date clare în baza cărora vom trage concluzii pentru evoluțiile noastre legislative. Se spune că ar trebui să producem mai multe alimente, dar în același timp să protejăm mediul într-o mai mare măsură. Trebuie să fim atenți pentru ca cele două dimensiuni să nu uh, devină contradictorii, ci să aibă un numitor comun. Pentru că vorbim aici despre tehnologii mai moderne, tot mai multe, despre mai multă știință, despre mai multă formare în agricultură. Dacă am proceda așa, atunci am putea să obținem acest progres, pentru că în felul acesta am merge mână în mână și nu am lupta unul împotriva celuilalt. Și încă un lucru care este important pentru mine. Trebuie să ne oprim, să nu mai spunem că mărimea este un criteriu pentru uh, politica de mediu. Mărimea unei ferme sau a unei unități de producție are puțin de-a face cu politica de mediu. Important este modul în care se produce și modul în care uh, se comportă fermierul, agricultorul cu uh, mediul, ce măsuri pe această direcție. Important este deci, după cum spuneam, să luăm deciziile în baza unor date colectate cât se poate de clar, să nu pornim de la prejudecăți, pentru că aceasta va fi până la urmă baza viitorului în agricultură, iar agricultura este cât se poate de sensibilă în prezent. Vă mulțumesc! adesso... Mulțumesc! Are cuvântul acum de acțiunea Sârbu și apoi o ultimă intervenție. Președinte, domnule comisar, întrebarea mea este legată de producția de biocombustibil și uh, creșterea emisiilor de carbon. Uh, aș vrea să știu ce părere aveți despre ipoteza conform căreia această intă de 10% utilizare de energie regenerabilă în transport, adică în mare parte biocombustibil, până în 2020, nu poate avea un, efect, un efect contrar decât uh, cel scontat și anume o creștere a emisiilor de carbon și nu o scădere a acestora. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Sarbo. Onorevole Delange. Mulțumesc, doamnă Sârbu. Are cuvântul doamna Delange. Short question, maybe. Mulțumesc pe scurt. Uh, stimulente sau sancțiuni? Dorim să găsim situații în care toată lumea să aibă de, câștig, de câștigat uh, mediul înconjurător, agricultura, biodiversitatea și așa mai departe, dar putem să acționăm cu stimulente, cu sancțiuni, mă scuzați, liste lungi de condiționalitate, retragerea subvențiilor în, cadrul, în cazul nerespectării sau prin uh, stimulente, poate plăți adiționale. Deci ce părere aveți despre uh, această alegere între sancțiuni și stimulente? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne Delange. Are cuvântul Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră, domnule președinte, pentru a-l invita pe domnul comisar aici. Este foarte importantă prezența sa aici, fiindcă nu vom reuși să avem câștig de cauză în această, această luptă, dacă, nu, doar dacă discutăm între noi, fiindcă este vorba despre o luptă între agricultură și mediul înconjurător. Bineînțeles, trebuie să, să lucrăm împreună, domnule uh, comisar. Ne-ați arătat că înțelegeți prin viața dumneavoastră, situația agriculturii. Și acum, în ceea ce privește condiționalitatea, aceasta se manifestă prin uh, constrângeri administrative care sunt de, desprinse de realitatea agronomică a exploatațiilor agricole. Dumneavoastră chiar ați spus că doriți ca sprijinul acordat agriculturii să devină pozitiv în ceea ce privește mediul înconjurător. Ați putea să ne spuneți mai mult uh, despre acest lucru, să ne dați mai multe exemple pentru a ne arăta modul în care putem să uh, ajungem la această politică de sprijin uh, și nu la o politică de constrângeri, totuși obținând același rezultat. Vă mulțumesc! Grazie, Michel, grazie a tutti, credo. Mulțumesc, Michel, mulțumesc tuturor. Cred că domnul comisar Potocnic uh, a înțeles foarte bine care sunt diferitele poziții, sensibilități din comisia noastră. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor și acum, bineînțeles, aveți cuvântul să răspundeți la întrebări, vă rog. Thank you. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră ale tuturor. Vă mulțumesc uh, și mai mult pentru faptul că îmi dați prilejul să vă dau mai multe detalii în mai multe limbi. În primul rând, ce înseamnă politica de mediu și cum o percep eu. Uh, Um, o să vă vorbesc despre percepția mea înainte de începerea mandatului și despre cum o percep acum, uh, în termeni simpli. În Uniunea Europeană avem foarte multă legislație care ține de mediul înconjurător. Deci, dacă nu avem probleme de mediu, acest lucru se datorează acestei legislații stabile pe care o revizuim pe aici pe acolo, dar majoritatea legislației este deja în vigoare dacă nu țin cont de directiva privind solurile, dar haideți să nu intrăm în această discuție acum. Iată deci cum stau lucrurile. Dar cum am ajuns la acest corp legislativ? Toate activitățile industriale își urmau cursul lor și nimeni nu ținea cont, uh, stânga nu ținea cont de ce făcea dreapta. Până la urmă am ajuns într-o situație în care ne-am dat seama că uh, au loc tot felul de probleme, avem probleme cu aerul, apa și așa mai departe și trebuie să soluționăm aceste probleme. Iată de ce am introdus această legis- legislație de mediu foarte puternică care răspundea acestor îngrijorări de sănătate și de mediu înconjurător. Am mers uh, prea departe și dacă am fi vrut uh, să dăm filmul înapoi, atunci am fi dat legi care s-ar fi opus legislației existente, fiindcă trebuia schimbată structura existentă, activitățile existente și trebuia să se, re, um, re, să se inverseze unele lucruri. Eu am dorit să introduc acest raționament ecologic cât mai repede cu putință în unele activități, fiindcă acest lucru este foarte important. Este foarte important să înțelegem că astfel vom evita probleme pe viitor și mai ales probleme în ceea ce privește sancțiunile, fiindcă avem acum o legislație la nivel european, fie că ne place sau nu. Vă dau un exemplu. În contextul um, directivei APE și a PAC-ului. Avem o directivă cadru A pe care este legislație la nivelul eh, la nivel european, trebuie să fie aplicată din 2012 și una dintre eh, cerințe este ca toate țările în 2015 eh, să aibă asigurată o calitate a apei. Aceasta este legislația europeană. Dacă nu ținem cont de acest lucru în momentul în care ne ocupăm de transport, energie sau mai ales aici politica agricolă, dacă nu ținem cont de acest lucru, dacă nu ne gândim la ecocondiționalitate pe acest nivel, atunci noi facem o greșeală foarte mare, fiindcă vă asigur că în 5 ani, peste 5 ani, va trebui să monitorizăm statele membre și vom depista tot soiul de încălcări care uh, Uh, care um, încalcă practicile actuale și care vor fi foarte dureroase. Eu vreau să evit acest lucru, vreau să evit conflictele pe viitor pe care eu pot să le anticipez la ora actuală. Astfel încât astfel de politici integrate sunt foarte binevenite. Eu nu vorbesc aici despre bugetul pentru mediul înconjurător, uh, pentru politicile pentru mediul înconjurător uh, avem 2,2 miliarde, 2,3 miliarde pe o, pe o perioadă de șapte ani la ora actuală, deci nu este vorba de un buget foarte substanțial, dar eu nu încerc să obțin buget pentru politicile de mediu înconjurător, fiindcă ar fi greșit. Eu cred că trebuie să fie interconectate aceste politici și că prin politicile agricole trebuie să atingem uh, două obiective în același timp. Aceasta este ideea. Să privim lucrurile în perspectiva aceasta mai largă. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit la obligativitatea statelor membre, faptul că unele state membre au uh, o um, activitate mai bună, fac lucrurile mai bine decât alte state membre, așa stau lucrurile, dar ce trebuie să facem, uh, cu toții trebuie să ne concentrăm, oricare ar fi direcția pe care o luăm, este vorba de faptul că țările care la ora actuală sunt elevii cei mai buni în ceea ce privește utilizarea pilonului 2, nu sunt convinse că uh, lucrurile pot fi transferate la pilonul întâi. Vă spun de ce pentru mine acest lucru este foarte simplu. În primul rând, există obligativitatea tuturor agricultorilor la nivel european. Vă explic în felul următor. Dacă eu strâng un euro de la fiecare dintre dumneavoastră, la, uh, până la urmă, voi avea 500 de milioane de euro, iar acest lucru este important, reprezintă o schimbare importantă. Deci dacă Uh, strângem bucățele mici de la fiecare agricultor care consideră că există această obligativitate. Dacă fiecare face o acțiune micuță, atunci acest lucru, aceste acțiuni împreună vor reprezenta o schimbare mare. Iată de ce am spus că al doilea pilon trebuie uh, consolidat și de ce am spus că vom avea de el, nevoie de el pe viitor. Dar cred că ar fi foarte important să facem acest pas, fiindcă avem acest prilej istoric unic. Niciodată nu am fost atât de aproape de un lucru atât de important. Apropo, dacă mm, discutăm aceste aspecte pe care le discutăm de pe poziții diferite, biodiversitatea și, pe de altă parte, apa. În Uniunea Europeană, biodiversitatea are mari probleme. Avem raportul pe 2010 în care se spune că pierdem biodiversitatea într-un ritm alarmant. Iată de ce am spus că uh, sta, șefii de stat și de guvern au, adapt, au, ad, au um, votat și adoptat anul trecut uh, angajamente foarte serioase. Pe 4 mai le vom publica și vom încerca să soluționăm aceste probleme. Dacă noi dorim să oprim pierderea biodiversității, dacă dorim uh, refacerea acesteia. Același lucru este valabil și cu apa. Știm că apa va fi o mare problemă pe viitor. Joi vineri am fost uh, în Grecia și acolo 80% din resursele de apă sunt folosite în agricultură. Nu putem să ignorăm acest lucru. Nu spun că e rău sau e bine, spun că așa stau lucrurile. Și că legătura este foarte puternică, trebuie să ținem cont de această legătură. Domnul Des a spus pe bună dreptate faptul că trebuie ca agricultorii să fie alături de noi. Da. Sper că am spus limpede de la început. Eu nu doresc să antagonizez uh, agricultorii, să fie ei de o parte și noi de partea cealaltă. Lucrurile nu vor funcționa așa. Trebuie să spunem foarte clar faptul că noi ne dăm seama că agricultorii sunt cei care ne oferă nouă hrană și uh, că le mulțumim pentru acest lucru. Nu doar faptul că respectă mediul înconjurător și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, dacă cădem de acord că uh, jumătate din terenuri sunt agricole și dacă suntem de acord că cineva trebuie să gestioneze și acest aspect al biodiversității terenurilor, nu ar fi mai bine ca agricultorii să se ocupe de acest aspect? Ei, fiindcă ei deja sunt acolo, nu altcineva. Este deci foarte important să facă ceea ce avem noi nevoie, dar noi să-i plătim pentru acest serviciu public pe care îl fac, fiindcă acest serviciu public nu ar avea loc dacă noi am lăsat pe seama pieței, de pildă. Am fost întrebat despre buget și vremurile de restriște, de austeritate. Din păcate, lucrurile, cu, lucrurile stau așa cum lucrurile sunt așa cum sunt, cu bugetul și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Această strategie multiplă a bugetizării pe mai multe obiective va fi uh, singura soluție pe care am avea-o la dispoziție dacă vom dori să facem față tuturor problemelor. Va trebui să ne gândim și la finanțare inovatoare. Îmi dau seama de acest lucru. Dar Când mă ocupam de cercetare și dezvoltare, așa cum s-a spus, chiar și atunci, subliniam faptul că nu este corect să comparăm finanțarea agriculturii și finanțarea pentru agricultură și finanțarea pentru cercetare și dezvoltare, care reprezintă 5% din banii europeni, și agricultura un procent mult mai mare. Deci nu e corect. atâta timp cât, uh, cât agricultura joacă un rol important, vom avea și un procent foarte important la buget, fiindcă așa ne, ne cere sistemul de finanțare. Și cu toți ar trebui să înțelegem acest lucru. Iar dumneavoastră, membrii Comisiei Agri, înțelegeți acest lucru. Dar să fim corecți și în momentul în care apărăm alte interese. Este important acest lucru. Stimulente și sancțiuni, am fost întrebat în două rânduri despre acest lucru. Stimulente și sancțiuni. Acest tip de politică merge în linia celor menționate la trecut. Dacă ne îndreptăm către integrare, atunci suntem mai mult către stimulente dacă, decât dacă ne bazăm pe punerea în aplicare a legislației existente. Aici e vorba de sancțiuni fiindcă avem unele state membre la ora actuală care se confruntă cu probleme în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei privind uh, nitrații. Dar această directivă este legislație până la urmă și trebuie respectată. Și deci este foarte important să uh, încercăm să prevenim, să, să anticipăm lucrurile. Iar această schimbare de raționament de la sancțiuni către stimulente ar aduce de câștigat tuturor până la urmă. Am fost întrebat ce rol va juca cercetarea. Când mă ocupam de programul cadru numărul 7, încercam să conturăm politica de cercetare astfel încât să existe cât mai multe interconexiuni. Deci avea o, uh, un segment de mediu important, uh, unul de cele, cei 10 piloni, dar majoritatea cercetării se referă la transport, energie, materiale și așa mai departe. Și eu uh, am uh, sprijinit foarte mult bioeconomia bazată pe cunoaștere, iar conceptul de sporirea cunoașterii și folosirea cunoașterii mai bine pe viitor joacă un rol foarte important. Domnul Bove, îmi pare rău că v-am stâlcit numele, ați uh, spus dumneavoastră că ar fi bine să, să vă întâlniți cu mai mulți comisari. Da, în principiu nu sunt împotrivă, dar să vă explic ce încerc eu să fac. Eu încerc să lucrăm, eu încerc să lucrez mână în mână cu uh, toți ceilalți comisari și cu domnul comisar Cioloș avem întruniri uh, în mod regulat și faptul că a, suntem consemnatari ai acestei scrisori comune ne arată că nu există Uh, divergențe în comisie. Nu înseamnă că uh, suntem de acord uh, până la cele mai mici detalii, dar uh, există consens. Și cred că vom reuși și cred că în afara comisiei sunt mai multe divergențe decât în, în cadrul său. În ceea ce privește acordurile comerciale, OMC-urile, OMC-ul și în contextul Mercosul sunt uh, de acord cu faptul și am spus în nenumărate rânduri că este nevoie de dezvoltare durabilă și includerea acestui aspect în um, acordurile comerciale cu toți partenerii noștri și aici lucrez de aproape cu comisarul de Hucht și domnul Cioloș în ceea ce privește identificarea elementelor din um, studiul de impact, uh, ca acesta să se oglindească în negocierile comerciale. Aici uh, activitatea este în derulare, nu vă pot spune mai mult, dar sunt de acord că aceste aspecte sunt foarte importante și trebuie să ținem cont de ele. Mai apoi, protejarea fermierilor, agricultorilor, da, domnul uh, Capula Santos a vorbit despre acest lucru, uh, despre veniturile agricultorilor și garantarea acestora. Trebuie să ținem cont de acest lucru, într-adevăr, și în evaluările noastre. În evaluările noastre. Uh, măsurile de mediu pe bază de voluntariat. Da, să vă explic cum stau lucrurile. Într-adevăr, dacă există legislație și avem, o să avem legislație privind apa, nitrații și așa mai departe. Deci dacă avem legislația, um, problema nu se va pune dacă vrei sau nu să o respecti, ci va exista această obligativitate, iar noi aici oferim compensații în prealabil, prin plăți, pentru a nu se ajunge într-o situație în care să existe obligativitatea prin uh, proces legislativ, așa cum ne obligă tratatul. Și va trebui să fie pus în aplicare. Deci, da, în principiu, nu, nu mă opun sistemelor pe bază de voluntariat, dar cred că acum avem uh, ocazia uh, și ne aflăm într-o situație în care în care, iată, acest statut de voluntariat ne-a dus la situația în care multe state membre au probleme, sunt, au o, acțiune defectoasă. Doamna Paulson, ați adus o contribuție foarte bună la această discuție. Vorbind despre păstrarea uh, populației în zonele rurale, a vieții în zonele rurale, pentru mine acest lucru este foarte important și ați vorbit despre un lucru care mi-e foarte drag mie, este vorba uh, despre deșeuri, despre deșeuri alimentare la nivel european. Este vorba de 179 de kilograme anual pe cap de locuitor, deci jumătate de kilogram pe zi de alimente care ajung uh, deșeuri mai întâi, folosim energie și așa mai departe pentru producția acestor alimente și după aceea folosim altă energie pentru reciclare și așa mai departe. Deci cred că am putea să ne descurcăm mai bine aici. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de o abordare generică, cuprinzătoare și noi și eu încerc să fac acest lucru prin politicile noastre iar discuția noastră de astăzi se încadrează într-o astfel de strategie, fiindcă eu consider că uh, ține de aceleași aspecte. Domnule Lavia, V-ați referit la buget și cred că am uh, exprimă destul de clar poziția mea legătură cu acesta. Discuția, discuția nu va fi una simplă, dar aș dori să înțelegeți că că adică finanțarea PAC-ului nu este garantată, dar cred că ecologizarea politicii agricole comune poate fi un argument puternic pentru menținerea bugetului pentru PAC. Și cred că acesta poate să fie un argument uh, care ar funcționa în favoarea dumneavoastră pentru a apăra bugetul pentru PAC, pentru că aspectul legat de mediu din această politică poate fi promovat. Uh, I fully agree. Uh... Doamna Rainer, sunt absolut de acord. Tehnologia, formarea și datele sunt cuvintele magice, așa cum ați spus. Uneori uităm importanța formării. Uităm cât de mult pierdem pentru că nu există cunoștințele necesare la nivelul potrivit. Și s-a pus întrebarea legată de biocombustibili. După cum știți, Doamna Sârbu? Da, mi s-a mai pus și o altă întrebare privind uh, biocombustibilii mai înainte. Întâi, nu pot să spun că nu avem obiective, pentru că avem. Adevărul este că, deși în discuția pe care am avut uh, în comisia precedentă, eu am uh, fost ferm în favoarea unor biocombustibili de a doua, a treia generație, Știm foarte bine că prima generație la combustibilii de prima generație, acești combustibili nu sunt suficient de eficienți neapărat. Cum vom continua? În anul 2012, în comisie, vom uh, evalua situația și vom discuta despre viitor. Deci nu știu în ce direcție ne îndreptăm, dar vreau să spun că, din punctul meu de vedere, abordarea privind politica biocombustibilor trebuie să se bazeze pe logica de durabilității uh, orizontale și trebuie să țină cont de efecte, bineînțeles. Cred că biocombustibilii pot să joace rol important în viitor, dar durabilitatea este principalul uh, uh, standard după care trebuie să judecăm dacă merită să-i folosim sau nu. Cred că cam asta ar fi de domnul Dantan i-am răspuns implicit. Deci, cred că avem posibilitatea de a face lucrurile în așa fel încât să fie și în interesul dumneavoastră și în interesul meu. Așa că vă întind mâna să cooperăm și sper că veți accepta să-mi dați mâna. Grazie. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, stimate domnule comisar Ianeș Potoșnic. Vă mulțumim nu doar pentru ceea ce ai spus, ci și pentru modul în care ai spus-o, cu sensibilitatea de care ai dat dovadă față de sectorul agricol. Provocările cu care ne confruntăm sunt foarte complexe și necesită eforturi din partea noastră tuturor. Mulțumim mai ales pentru faptul că ai venit aici la Comisia pentru Agricultură să ne prezinți punctul tău de vedere în ceea ce privește agricolă, politica agricolă comună. Iată, teme foarte importante și, de, și profit să te informez de faptul că această comisie uh, va face un raport de inițiativă tocmai în ceea ce uh, privește alimentele aruncate. Uh, acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Dragi colegi, facem un minut de pauză pentru a-l conduce pe domnul comisar și apoi reluăm imediat pentru că mai avem multe de discutat. Vă mulțumesc tuturor! Possiamo riprendere i lavori? Putem relua lucrările? Bene, allora riprendiamo i punti 4. Reluăm cu punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi, care vor fi discutate, bineînțeles, împreună. Sistemele din domeniul calității produselor agricole și modificarea regulamentului 1234 din 2007 în ceea ce privește standardele de comercializare. Doamna raportor este doamna Garcia Berez, care ne va prezenta proiectul său de raport Uh, privind cele două propuneri legislative care fac parte din pachetul calitate. Sunt uh, dosare importante. Comisia noastră, noul cadru legislativ uh, oferit de Tratatul de la Lisabona. Deci trebuie să abordăm aceste dosare cu atenție maximă, să ne asigurăm că Comisia noastră va transmite un, un mesaj coerent și ferm pentru negocierile cu Consiliul. Doamna raportor Garcia Perez, a clarificat părți mari din uh, propunerea de text legislativ, a precizat uh, poziția Parlamentului în ceea ce privește prerogativele executive ale Comisiei și a propus o nouă gamă de termeni de calitate, cum ar fi produs de munte. Um, dăm, dau acum uh, cuvântul colegei Itace Garcia Perez și mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru prezență, domnilor Marino și Esteren. Și apoi, bineînțeles, va urma dezbaterea. Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 3 mai 2011, ora 12. Votul în Comisia Agri va avea loc pe 20 iunie. Deci amendamente până pe 3 mai și votul pe, 3 iu- eh, pe 20 iunie. Mă scuzați, are cuvântul colega Garcia Perez. Muchas gracias, señor presidente. No es la primera vez. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este prima dată când discutăm la această comisie despre acest pachet de calitate. Prima dezbatere, pornind de la propunerea comisiei, este aceasta și este prima oportunitate pe care o avem de a dezbate proiectul de raport. Așa cum s-a spus și cu alte ocazii, cred că propunerea Comisiei are obiectivul de a consolida și simplifica sistemul prezent și este o propunere bună. A preluat multe dintre punctele pe care le-a subliniat Parlamentul în trecut în rapoartele realizate în trecut și au fost acoperite și alte aspecte care au fost importante pentru noi, pe de altă parte au fost lăsate deoparte unele despre care noi credem că ar fi bine să fie incluse. Am avut o serie de întâlniri cu Comisia și Consiliul și cu reprezentanții sectoarelor relevante și iată, acesta este rezultatul. Important este să consolidăm sistemul de uh, sistemele din domeniul calității produselor agricole și să simplificăm uh, anumite aspecte. De asemenea, dorim să includem anumite elemente care nu se regăsesc în com- propunerea comisiei. Într-adevăr, aici vorbim despre simplificare, despre noi evoluții, noi termeni de calitate care să aducă o valoare adăugată pentru produsele agricole europene. Cu toții suntem de acord că standardele și calitatea produselor agricole sunt foarte importante și sunt evaluate la nivelul Uniunii Europene. Aceștia sunt niște pași necesari pentru a promova produsele agricole în cadrul Uniunii Europene, precum și în afara acesteia. Deci aceste sisteme din domeniul calității produselor agricole trebuie să fie promovate și cred că legislația din domeniu ar trebui să fie una corespunzătoare care să atingă acest obiectiv. Dacă este să ne uităm la solicitările adresate Comisiei, uh, voi vorbi despre cele despre care cred eu că sunt cele mai importante. După cum spuneam, multe aspecte au fost deja uh, discutate în cadrul acestei comisii anterior. În ceea ce privește specialitățile tradiționale garantate, considerăm că sistemele de calitate ar trebui să se aplice și la um, alimentele neprocesate. Există anumite metode de producție care sunt limitate la o anumită uh, locație geografice și altele care au o valoare adăugată sau anumite atribute care se bazează pe tehnicile agricole folosite. Pentru acestea, Acestea se uh, subsumează aceste categorii specialități tradiționale garantate, deci și acestea ar trebui incluse în această categorie. În al doilea rând, titlul 2, articolul uh, respectiv din uh, acord, trebuie să includem definirea pașilor de producție la articolul 3. În acest fel vom evita riscul de a avea interpretări diferite dacă nu citim atent definiția. Articolul 12, aliniatul 3, credem că simbolurile europene ar trebui să fie obligatorii pentru acele produse europene care se încadrează la produsele cu indicații geografice protejate sau cu denumire de origine protejată trebuie să fie uh, o, un însemn obligatoriu, pentru că în felul acesta consumatorii primesc informațiile necesare despre produsul respectiv. De asemenea, dopurile și IGP-urile sunt mai bine înțelese dacă se supun acelorlași criterii ca și toate produsele Uniunii Europene. Deci, trebuie să urmeze aceleași criterii ca și produsele Uniunii care se produc în Uniunea Europeană. Trebuie să există un context cât se poate de clar, să discutăm despre niște termeni de calitate, precum uh, produsele uh, din insule sau alte produse de acest gen. Să făcut o referire la produsele de vită de asemenea, pentru că se dorește etichetarea acestora în mod corespunzător, de exemplu, în raportul Scott am uh, avut susținerea membrilor Comisiei pentru această idee, de aceea se dorește includerea acestei etichetări în uh, acest raport de proiect privind sistemele din domeniul calității produselor agricole. IGP-urile și dopurile de asemenea și specialitățile tradiționale garantate. Despre toate acestea um, vorbim uh, în acest raport. Acestea trebuie, în mod obligatoriu, eu, că făcusem din engleză și m-am dus pe germană. Există anumite um, indicații de calitate facultative care um, trebuie menționate și ele acestea se aplică dopurile și IGP-urilor, dar uh, trebuie să se supună aceeași legislații. De exemplu, la, de asemenea, la articolul 5 avem un aliniat privind uh, ingredientele uh, din aceste DOP-uri și IGP-uri și credem că Comisia ar trebui să lanseze un studiu privind um, această chestiune și am făcut referire la acest lucru în raportul nostru. Un alt lucru pe care îl considerăm foarte important uh, are legătură cu uh, anumite aspecte pe care le-au solicitat reprezentanța sectorului privat și noi putem susține această solicitare și anume referirea la organizațiile de producători și rolul jucat de acestea. Ar trebui să se menționeze rolul clar în uh, dezvoltarea liniilor directoare ale pieței. Acest lucru se regăsește la articolul 48 miniatul 3. Suntem de părere că există posibilitatea de a ajunge la un acord pe această temă, chiar dacă nu s-a întâmplat încă acest lucru. În ceea ce privește grupurile de producători, aș vrea să vă explic cum stă situația mai în detaliu, pentru că uh, Au existat multe discuții pe această temă cu organizațiile de producători de producători în sine. Amendamentul, așa cum se găsește la momentul actual, atunci când vorbim despre sisteme, nu va afecta piața internă și nici nu va introduce obstacole celor care doresc accesul la piață. Iar Comisia va retrage autorizația de la statele membre uh, dacă apar probleme. Noi credem că există important pentru organizațiile de producători să dețină un instrument sau să aibă ceva la dispoziție pentru a putea să-și controleze volumele într-o oarecare măsură. Pentru că trebuie să treacă printr-o serie de verificări necesare. Deci, am formulat cât se poate de clar care este rolul organizațiilor de producători, care ar trebui să fie el, mai ales în ceea ce privește controlul volumelor. Însă, în ceea ce privește regulamentele de calitate, controlul de calitate. Acest punct este foarte important. Cei din sectorul privat uh, au accentuat acest lucru. Uh, de asemenea, au apărut um, niște idei exprimate și în dezbaterile cu colegii din această comisie. Trecem acum la standardele de comercializare, la raportul privind aceste standarde. Cred că cu toții suntem conștienți că avem nevoie de acest uh, regulament care se supune tratatului de la Lisabona. Trebuie să aplicăm standarde de comercializare transfrontalier. Avem nevoie de niște standarde specifice și de aceea, odată cu acest regulament, am revenit la sistemele de calitate și la etichete. Credem că acesta este un instrument foarte important pentru atingerea acestor standarde de comercializare și în discuțiile noastre cu Comisia uh, s-a ajuns la concluzia că nimeni, de fapt, nu a dorit să uh, sporească sau să elimine standardele de comercializare. Iată că, cooperând și oferind Parlamentului prerogativele sale, vom putea ajunge uh, la un acord în ceea ce privește acest regulament. Și pentru a ajunge la o concluzie, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să aud care este părerea colegilor mei, aș vrea să știu ce vă gândiți dumneavoastră despre toate aceste lucruri, după cum am spus, ceea ce am dorit să facem a fost să obținem un raport care să fie echilibrat, care să analizeze uh, importanța sistemelor din domeniul calității produselor agricole și să țină cont de evoluțiile din ultimii ani. doresc să vă aud contribuțiile, dar vă rog să rețineți. Avem nevoie de un sistem foarte puternic. Nu dorem să um, slăbim sistemul de calitate pe care îl avem. De aceea vă rog să veniți cu contribuțiile noastre. Aș vrea să intru în dialog cu dumneavoastră și să avem un dialog cât mai constructiv. Și deci, acum aș dori să aud uh, comentariile dumneavoastră referitoare la cele două proiecte de raport. Mulțumim foarte mult pentru prezentarea excelentă. Acum dezbaterea Herbert Dorfman și apoi Schmidt. Eh, ja, ich danke der Berichterstatter. Îi mulțumesc raportoarei pentru activitatea de până acum. Cred că dacă este să privesc acest raport, și să rememorez ceea ce a spus raportoarea, noi, din partea PPE-ului, suntem uh, de acord cu multe dintre aspectele menționate și cred că, de comun acord cu grupurile parlamentare și cu reprezentanții acestora, uh, va trebui să mai discutăm în detaliu cum să lucrurile și să le reformulăm mai uh, clar. Aș vrea să trec prin punctele cele mai importante în ceea ce privește simplificarea Sigur, cu toții cred că suntem de acord cu acest lucru, nimeni nu are vreo problemă cu această inițiativă. Abordarea care vine și de la Comisie, și anume referitoare la scurtarea timpilor, um, mai ales în ceea ce privește um, concordanța între stat și Uniunea Europeană, aceasta este o procedură destul de greoaie în prezent. Multe uh, denumiri uh, și-au câștigat renumele de-a lungul anilor pentru că um, au existat niște termene de solicitare. Sunt organizații și state care sunt împotriva uh, anumitor denumiri. Uh, și, da, procedura este foarte complicată. Însă, subiectul central, care uh, va aduce probabil la o dezbatere cu Comisia, este întrebarea pe care a lansat-o și raportoarea, și anume cum poate fi controlată uh, oferta care este rolul organizațiilor de branșă, organizațiilor de producători. Pentru mine este foarte clar un lucru, și anume faptul că poate exista o organizație a celor care oferă, nu poate să pună sub semnul întrebării caracterul public. Deci nu se poate ajunge la o situație în care consorțiul de protecție, pentru că să aibă prea multe de spus, pentru că trebuie ca uh, toți producătorii să fie protejați în continuare. Deci această premisă trebuie considerată ca un principiu foarte important pentru că este de fapt ă, o calitate a denumirii de origine în sine. Însă este foarte important să se ajungă la o soluție rezonabilă astfel încât uh, organizațiile de ramură să poată reglementa lucrurile în branșa respectivă. Denumirile de origine și experiența cu acestea ne arată că tocmai în ceea ce privește denumirile de origine, unde se stabilește într-un regulament cât se poate declar cum să se producă un anumit produs, duce la faptul că aceste produse sunt cât se poate de curate, de pure și că ele pot fi comercializate foarte bine și în afara statului membru în care sunt produse. Important este să se cunoască background-ul, fundalul de producție și Um, să apară denumirea de origine cât se poate de clar. Parmigiano, de exemplu, um, atunci când cumpărăm parmezan, nu ne interesează atât de clar cine este producătorul. Ne interesează mai degrabă denumirea de origine, când spunem prosciutto di Parma sau camembert. Acest lucru duce la un lanț alimentar uh, care are de câștigat, pentru că în felul acesta se pune capăt și creșterii prețurilor la alimente. De aceea, noi trebuie să consolidăm rolul acestor organizații de protecție. Sunt de acord uh, și în ceea ce privește acest domeniu al produselor montane, cred că și acestea trebuie protejate mai puternic, de aceea sunt de acord cu raportoarea în ceea ce a spus. Important pentru mine este ca um, această denumire montan, produs montan, să fie cu adevărat protejată. Deci, creăm o etichetă, un simbol, care să atragă atenția că este un produs montan, uh, pe de altă parte, să nu mai fie posibil ca pe piață să existe laptele de la munte și șunca de la munte și cașcavalul de la munte, care, uh, produse care să nu îndeplinească premisele uh, unui produs montan. Deci dacă spunem produs de munte, produs montan, atunci acesta să fie cu adevărat protejat. Deci să fie un produs care vine cu adevărat de la munte. În ceea ce privește protecția internațională, mi se pare corect uh, ceea ce afirmă Comisia, însă vreau să vă atrag atenția că protecția acestei denumiri la nivel internațional este mai slabă decât în uh, sectorul privat. Um, în sectorul privat există um, denumiri protejate foarte bine, atât uh, în Uniunea Europeană cât și în afara acesteia. În final, specialitățile tradiționale garantate pentru produsele neprocesate, respectiv această denumire STG pentru produse neprocesate, uh, în uh, principiu sunt de acord cu acest lucru, însă trebuie să clarificăm uh, ce produse sunt vizate. Există pe piață asemenea produse uh, pentru care este necesară această denumire, de exemplu produse proaspete sau produse neprocesate, pentru că dacă există asemenea produse, atunci pentru care această denumire ar fi interesantă, atunci cred că ar trebui să acceptăm acest lucru. Vă mulțumesc! Onorevole Dorf. Mulțumim domnului Dorfman pentru această intervenție importantă. Doresc să profit de ocazie și pentru a mulțumi Consiliului președintele Comisiei Speciale, Comitetului Special pentru Agricultură la Slovacia din pauza președinției maghiare se află printre noi și mulțumesc. Domnul Schmidt are cuvântul. President, thank you. I... Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru că suntem de acord cu multe lucruri în acest dosar pe care Comisia noastră îl cunoaște bine pentru că discutăm des aici despre calitate. Deci admirăm multe elemente din raport și felicit pe doamna raportor pentru ceea ce a făcut. Am câteva întrebări la care, care necesită, cred, mai mult uh, analiza din partea noastră. E vorba de gestionarea ofertei. Mă tem că dacă nu există suficientă flexibilitate în modul în care regulile statelor membre se vor aplica, există riscul de a se crea un sistem complicat care nu va aduce avantajele pe care le dorim. Cu toții suntem de acord în legătură cu produsele de munte că aceștia, acestea ar trebui să se afle într-o, într, -o, categorie specifică, precum și produsele de pe insulele mici. Și sper că Comisia va aborda aceste aspecte cât de rapid. În ceea ce privește includerea produselor procesate uh, în sistemul STG, uh, suntem de acord și se cere comisie să facă propuneri legislative după trei ani de funcționare a sistemului. Uh, un beneficiu al sistemului de calitate pe care dorim este tocmai flexibilitatea. Deci, poate da, a cere o propunere legislativă peste trei ani este cam prematur. Poate trebui să cere mai repede un studiu sau o evaluare de impact. Uh, și a, pentru a evalua dacă e nevoie de o propunere de, de legislație. În ceea ce privește marketingul direct al produselor, um, Aș dori ca acest aspect să revină în, uh, în text, uh, pentru că se afla în, în uh, propunerea inițială a comisiei, având în vedere că sunt din, Scotland, din Scoția, mă interesează în mod deosebit uh, această propunere uh, și aș dori ca uh, aceste denumiri să fie făcute la nivel geografic, pentru că anumite țări sunt mai omogene decât altele. Ne vom vedea la ședința raportorilor din umbră miercuri și abia aștept să conlucrăm în continuare la acest dosar. Mulțumim, domnule Smith. Are cuvântul acum domn, doamna Reiners. Also, Vă mulțumesc. Multe au fost exprimate cât se poate de corect uh, până acum. Ceea ce mă interesează este că atunci când uh, stabilim niște regulamente să fie cât se poate de uh, libere. Pentru că vorbesc, mă refer aici mai, mai ales la produsele cu indicații geografice protejate. Dacă facem ceva obligatoriu, um, se pierde ceva din avantajul de pe piața al producătorului, pentru că atunci uh, nu mai există nicio diferențiere. Toți din zonă trebuie să facă același lucru și dispare acest avantaj al uh, producătorului pe piață. Ceea ce observăm, acest logo uh, logo-ul de etichetare al Uniunii Europene. Nu toate aceste simboluri europene sunt cunoscute de către cetățeni. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Și poate că ar fi bine ca logo-ul și numele să fie corelate pentru a spori acest uh, grad de cunoaștere a acestuia. Trebuie să ne străduim să um, îi familiarizăm pe cetățeni cu acest logo, pentru că numai așa avem un avantaj la comercializare. Deci numai dacă reușim să reunim um, aceste două entități, logo-ul și numele, avem de câștigat. Cam atât avem de spus. Mulțumesc! Vicepreședinte Giancarlo Scotta și apoi domnul vicepreședinte Bove. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe Corica Garcia Perez pentru raport. Consider că este un raport foarte bun. Doresc să mulțumesc, să-i mulțumesc și pentru faptul că a colaborat atât de bine cu raportorii din umbră. Mă bucur că a introdus produsele de munte în text și consider că acest regim este foarte important, nu doar pentru a semnala consumatorilor valoarea adăugată a acestor produse, dar și mai ales pentru că aduc uh, beneficii tuturor acestor zone deosebite, uh, între ghilimele dezavantajate. Mă bucur și de faptul că s-a specificat, specificat regimile de calitate pentru specialitățile tradiționale și pentru faptul că s-a dorit uh, ca rolul grupurilor de producători să fie consolidat, uh, recunând, recunoscându-li se chiar posibilitatea de a gestiona sistemele de producție. Uh, anumite aspecte ar trebui clarificate mai bine, de exemplu intervenția pentru a garanta protecția juridică a apelațiunilor DOP și IGP, precum și protecția proprietății intelectuale, de exemplu articolul 42, definirea regulilor care stabilesc condițiile pentru protejarea uh, uh denomina- denominațiilor DOP și IGP. Pentru uh, o mai bună protejare a acestor uh, um, indicații. Rolul uh, organizațiilor de producători trebuie să fie consolidat la nivel de gestiune pentru a nu exista dubii. Dar, acestea fiind spuse, repet, raportul este excelent și o felicit încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, Giancarlo. Mulțumesc, Giancarlo, Jose Bove și apoi Michel Nonta. Oui, moi aussi, je vous... Și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru că în raport se regăsesc multe puncte foarte pozitive. Cum ar fi reafirmarea faptului că nu se fuzionează uh, de operațiunile uh, DOP și IGP, se notează faptul că valoarea adăugată este superioară produselor uh, obișnuite de rând, Uh, trebuie recunoscut într-adevăr acest lucru și faptul că se, se recunosc afect, efectele agroecologice ale acestor produse cu indicații se insistă asupra acestui lucru și cred că și în comerțul internațional, când cerem consolidarea recunoașterii Um, denumirilor de origine protejată, cred că acesta va fi un avantaj, pentru că lupta la nivel internațional va fi foarte dură și cred că trebuie să afirmăm foarte clar că nu trebuie să cedăm, trebuie să avem o poziție cât mai fermă. Și aceste semne de calitate se pot extinde dincolo de frontierele europene. E important acest lucru. În ceea ce privește aspecte legături cu care nu sunt poate de acord cu doamna raportor când se cere o simplificare a procedurilor. Înțeleg ideea că simplificarea procedurilor poate să ducă și la diminuarea criteriilor care fac această uh, aceste inegalități și de aceea e nevoie de omologare, de precizare a lucrurilor. Dacă simplificăm prea mult, riscăm să banalizăm siglele de calitate. De aceea trebuie să fim foarte prudenți când vorbim despre simplificare. În fine, în legătură cu fermele mici, Recunoaștem că aici există o dificultate de a se conforma standardelor de către fermele mici. Se recunoaște acest lucru în text, în considerente, dar în articolele proiectului de regulament nu se spune acest lucru. Deci intenția bună există, dar poate că ar trebui să, să punem acesta în textul regulamentului. Și apoi am putea vorbi despre normele adaptate, deci norme comerciale Deși aici sistemul este bazat prea mult pe sistemul industrial și nu se permite suficient să se țină cont de diversitatea modurilor de producție. Deci, să fim atenți pentru că dacă stabilim normele doar pe baza standardelor industriale, riscăm să marginalizăm anumiți producători care nu pot uh, să facă față acestui cadru. În rest, cred că raportul este excelent. Mulțumesc, José, Michel Dantin și apoi Doamna Mato. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut, pentru modul în care a asociat membrii comisiei noastre mai interesați de acest subiect. În legătură cu tot ceea ce s-a spus deja, aș dori să adaug un lucru în ceea ce privește raportul privind calitatea. Cred că este important să adăugăm ceva în ceea ce privește posibila cooperare între statele membre și comisie în cazul uzurpării sau folosirii uh, incorrecte uh, sau frauduroase a unei sigle de calitate. Deci, să se ceară statului membru de către comisie urmărirea penală uh, pentru astfel de fapte. În legătură cu al doilea text, anume propunerea de regulament privind uh, normele de standardele de comercializare, cred că există anumite prevederi cam periculoase care uh, riscă să ducă la rezultatul opus a ceea ce dorim noi. În proiectul de text există trei aspecte care nu mi, se par, nu mi se par pertinente, nu mi se par coerente cu uh, modelul agricol european. De exemplu, să spunem că sistemul uh, internațional este prin natura sa suficient pentru comercializarea produselor la nivel european. Normele europene, de multe ori, de exemplu, pentru carne, uh, sunt mult mai stricte decât în codex alimentarius pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor europeni, care nu sunt neapărat aceleași cu așteptările consumatorilor de pe alte continente. Dacă aplicăm textul ca atare, ar însemna că mâine orice carne ar putea intra în Europa și nu asta dorim. În al doilea rând, introducerea unei norme europene ar face de fapt o caduce toate prevederile reglementare mai stricte pentru anumite produse și acest lucru s-ar aplica și la anumite produse de calitate pe care uh, dorim să, pentru care dorim să folosim o siglă de calitate. În fine, în ceea ce privește respectarea calității la nivelul valorii uh, de vânzare și cumpărare, cu siguranță ar pune dificultăți în aplicare și control atât de operatori cât și de serviciile oficiale de control. Deci, prin amendamente, cred că trebuie să precizăm aceste aspecte. Grazie, Michel. Mulțumesc, Michel Dantin. Are cuvântul acum domnul Matu și apoi Stefan Lefol. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că S-a schimbat în mod notabil politica de calitate odată cu venirea noului comisar. Și cred că trebuie să ne declarăm mulțumiți de acest lucru. Propunerea comisiei este uh, foarte bună și s-a lăsat deoparte propunerea uh, de a contopi uh, cele două operațiuni uh, DOP și IGP și ne bucurăm de acest lucru. În plus, s-a făcut, uh, s-a uh, abandonat și ideea de a avea mai multe niveluri de protecție. Ne bucurăm și de acest lucru. Mult doresc să o felicit pe doamna raportor pentru un raport excelent care răspunde um, preocupărilor uh, producătorilor. Vorbesc în numele delegației spaniole din PPE aici Consider că anumite sticle de calitate se concentrează pe alimentele procesate, neprocesate și faptul că există și STG-urile, uh, acest lucru este foarte important pentru noi, precum și propunerea de apelațiune pentru produsele de munte. Uh, ceea ce ne pune nouă probleme este posibilitatea eliminării Deci, eliminarea posibilității ca alți producători să poată folosi simbolurile Uniunii Europene. Dacă s-ar face acest lucru, bineînțeles, am controla mai bine ce se face în Uniunea Europeană, dar pot să vă dar noi vom depune oricum un amendament în legătură cu acest aspect. Un alt aspect pe care l-am observat este faptul că nu avem în continuare un regim de calitate pentru carnea de vită, pentru vite în general și cerem acest lucru de mult, cred că am putea oferi astfel valoare adăugată producătorilor europene. În ceea ce privește standardele de marketing, de comercializare. Doresc uh, să subliniez faptul că Comisia a spus că pe viitor se vor consolida, vor, uh, vor crește standardele de comercializare prin actele delegate avem an, o anumită experiență din sectorul uh, fructelor și legumelor din trecut și rezultatul a fost uh, faptul că standardele de facto au uh, fost scăzute. Nu trebuie să uităm acest lucru. Mulțumesc, sunt toate felicitări doamnei raportor. Vă mulțumim, doamnă Mato, Stefan Lefăl și apoi James Nicholson. Aș dori și eu să o felicit pe doamna raportor pentru raportul propus. Sprijin uh, multe din observațiile colegilor, uh, mai ales în ceea ce privește uh, observațiile lui lui Michel Dantin. Aș vrea să insist asupra dimensiunii internaționale și cred că trebuie să insistăm pe lângă comisie să țină cont de aceste interese în negocierile în curs. Trebuie să reafirmăm faptul că calitatea este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană realizează cu 1,5% mai multă valoare adăugată pentru produsele alimentare, în domeniul agroalimentar. Iată, deci calitatea este atul nostru și trebuie să-l apărăm în mod clar și determinat. Al doilea rând, ceea ce se propune, ceea ce se spune, ceea ce privește organizațiile producătorilor, într-adevăr, pentru a promova uh, siglele de calitate, trebuie să promovăm uh, asociațiile, organizațiile producătorilor trebuie să ne gândim, pentru că atunci când uh, există o producție de calitate, cererea nu vine doar de la piață. Adaptarea la cerere este dificilă. Deci adoptarea produselor trans transformate de calitate cu nivelul cererii, pentru asta e nevoie de organizație, organizare a producătorilor pentru a gestiona mai bine aceste sigle de calitate. Iată, uh, vom mai discuta despre aceste aspecte eu aș dori să se uh, consolideze, să se uh, dezvolte acest aspect. Mulțumim, Stefan. Are cuvântul James Nicholson, și apoi o altă colegă. Thank you, Chair. Uh, I'll be extreme. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să fiu foarte succint. Uh, salut acest raport, precum doresc să felicit și raportorul. Sunt de părere că trebuie să avem care mare grijă, să nu complicăm mai rău lucrurile. Și câteodată simplitatea este o soluție foarte bună, fiindcă consumatorii, chiar și consumatorii au o parte de atâtea informații încât nu pot să le înmagazineze. Originea a fost uh, îndelung dezbătută în cadrul acestei comisii, în nenumărate rânduri. Eu unul sunt de părere că trebuie să avem uh, mare grijă să um, nu exagerăm, iar uh, în contextul european prioritatea noastră trebuie să fie produsele alimentare care provin din, afa- din afara Uniunii Europene, mă refer la carne de pasăre, carne de vite și așa mai departe, mai ales în ceea ce privește uh, negocierile cu Mercosurul. Am ascultat cu mare atenție și înțeleg foarte bine care sunt probleme cu care, care se confruntă regiunile montane și cred că aceasta va fi una dintre principalele dificultăți cu care ne vom confrunta în următorii ani în cadrul comisiei noastre, fiindcă cred că o mare parte a deciziilor pe care le luăm acum Chiar uh, și în raportul meu privind laptele, în momentul când trecem de la cote la contracte, este vorba de pericolul uh, de a-i face pe agricultori din uh, de zone montane să-și piardă sursa de venit, fiindcă nu vor putea suferi concurenței din zonele de câmpie. Și trebuie să ne ocupăm uh, de aceste lucruri. Este clar uh, că um, denumirea de origine protejată și indicația de geografică protejată sunt foarte importante în acest sens. Aș vrea să vă spun uh, un lucru foarte important este că avem nevoie de standarde foarte ridicate în Uniunea Europeană, iar consumatorii doresc acest lucru, Doresc ca noi să producem alimente de standarde, cu standarde foarte ridicate și să existe controle în acest sens, dar vreau să vă spun următorul lucru. Am ascultat um, declarațiile Consiliului, Comisiei și nu se uh, referă niciodată la aceleași standarde pentru alimente provenite din afară, ci de standarde similare. E o diferență între stand, aceleași standarde sau standarde similare. Și trebuie să ne ocupăm și de această problemă și să spunem foarte clar uh, că nu suntem de acord cu standarde similare care nu se ridică la nivelul standardelor noastre europene. Vă mulțumesc. Guinness. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamna McGuinness. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport. Puteți să mă lămuriți cum uh, se încadrează aici legislația privind informațiile consumatorului? pe care le primește consumatorul în ceea ce privește etichetarea cu privire la origine, fiindcă în pachetul privind informațiile alimentare nu se spune foarte clar care va fi poziția Parlamentului privind etichetarea originii, fiindcă există unele aspecte legate de piața internă și despre impactul um, acestor măsuri asupra unor state membre, deci trebuie să ținem cont de acest lucru și o a doua chestiune la care vreau să mă refer eh, este vorba despre faptul că zonele muntoase diferă de la un sat la altul, astfel încât trebuie să avem, să avem grijă cu definiția. Mă bucur că aveți simțul umorului luni seara și că râdeți, trebuie să nu limităm aceste, eh, aceste definiții la regiuni specifice. Mă, mă gândesc la Irlanda, unde munții noștri sunt eh, Uh, dealuri pentru alte țări. Dar trebuie să avem grijă cu definiția zonelor muntoase pentru a include o gamă cât mai variată a statelor membre și să nu fie prea limitativă. O să revin la ce spuneam cu privire la origine și aș dori mai multe lămuriri aici, cât mai urgent, dacă se poate. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamne McGuinness. Acum dau cuvântul directorului general adjunct Loreta Darman Marino și apoi lui Laszlo Vaidă, președintelui Comitetului pentru Agricultură și doresc să o felicit pe doamna raportor pentru tot ceea ce a făcut și doresc să subliniez importanța protejării calității și faptului că această protejare a calității Uh, trece și prin protejarea rolului structurilor uh, care uh, protejează produsul respectiv și care trebuie să gestioneze producția, pentru că aici aceasta este o normă și de calitate, nu doar pentru piață. Și în ceea ce privește etichetarea, așa cum a spus și colega McGuinness, trebuie să repetăm ceea ce am spus deja, când ne-am exprimat în legătură cu regulamentul privind formarea consumator, informarea consumatorului și cred că putem contribui pozitiv în acest sens. Dau deci cuvântul doamnei Loretta Marino și apoi uh, domnului director domnului președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor uh, pentru acest raport <laughs> exhaustiv, să mulțumesc uh, și pentru aprecierea um, considera, uh, exprimată față de propunerea Comisiei. Constat, deci, că avem același obiectiv, acela de a consolida sistemele de producție de calitate atât pentru producători și interesul producătorilor cât și interesul consumatorilor. Mă voi referi pe scurt la modificările la care s-a referit doamna raportor pentru a explica poate mai bine poziția Comisiei. Mai întâi, în ceea ce privește extinderea specialităților uh, tradiționale garantate, inclusiv produse netransformate, Comisia avea intenția de a clarifica uh, sistemul de specialități tradiționale garantate, dar și de a face acest sistem specific, de a, deci de a diferenția de celelalte sisteme, pentru ca consumatorul care deja are dificultăți să distingă diversele logo-uri să poată să o facă. Iată din ce motiv Comisia a limitat specialitățile tradiționale garantate la produsele netransformate. Iată o explicație. În ceea ce privește neclaritatea definirii fazelor de producție, Comisia a notat necesitatea de a clarifica aceste faze, ceea ce s-a propus în raport nu rezolvă cu adevărat problema, dar am înțeles că trebuie să calificăm lucrurile pentru ca toate fazele de producție să fie acoperite. În ceea ce privește referirea la articolul 12 aliniatul 3 și la logo-ul obligatoriu, notăm de asemenea poziția doamnei raportor, dar dorim să atragem atenția asupra unei probleme care ar putea să apară ca un bumerang. Dacă se limitează folosirea logo-ului uh, pentru produsele străine doar la produsele care vor fi supuse procedurii individuale de aprobare ca uh, și uh, produsele interne. Atragem atenția asupra faptului că astfel putem să punem în dificultate putem să punem în dificultate negocierile bilaterale, pentru că în negocierile bilaterale, de multe ori, noi, Uniunea Europeană, dorim uh, să protejăm multe produse, de cealaltă parte se dorește să apere puține produse, dar dacă limităm folosirea logo-ului la, doar la cele care ar trece prin procedura individuală, am uh, face aceste negocieri mult mai dificile și, deci, am lăsat să deschidem ușa deschisă unor produse similare care folosesc în mod uh, uzurpatoriu uh, sigla uh, IGP. În ceea ce privește folosirea termenilor facultative de, uh, termenilor facultativ de calitate în cadrul uh, um, Organizației Comune de Piață Unică, uh, nouă ni s-a părut că folosirea uh, indicațiilor facultative de calitate, având în vedere ca obiectivul de a promova calitățile specifice ale produselor, pe de o parte, se pot regăsi într-un regulament privind calitatea și pe de altă, dar pe de altă parte, ni s-a părut important să reunim toate indicațiile din diferitele instrumente juridice care sunt uh, sau provin de la Consiliu sau Comisie. Astfel uh, se oferă mai multă coerență sistemului. În ceea ce privește raportul, cred că doamna raportor a făcut referire la raportul cerut din partea Comisiei în ceea ce privește liniile directoare, în ceea ce privește folosirea IGP-urilor în produsele, la produsele transformate, și în ceea ce privește sistemele private de certificare, bineînțeles, um, luăm notă de această solicitare. În ceea ce privește organizațiile de producători, poziția Comisiei este mai rezervată. Comisia dorește să vă indice că în regulament se recunoaște rolul acestora, care până acum era uh, recunoscut deschis doar pentru faza de înregistrare, deci de în ceea ce privește procedura de înregistrare. Deci Comisia recunoaște rolul acestora în garantarea calității, dar și în monitorizarea pieței și informarea autorităților competente o poziție mai rezolvată uh, este exprimată legătură cu gestionarea producției. Aș dori să amintesc faptul că indicațiile geografice au această caracteristice, că oricine respectă normele poate să producă și să comercializeze produse cu uh, indicații geografică, fără să trebuiască să facă parte dintr-un uh, sindicat sau dintr-o organizație De aceea, Comisia este preocupată de propunerea făcută în ceea ce privește eventualele conflicte cu uh, textele legislative din domeniul concurenței, mai ales în ceea ce privește uh, agenții economici noi care intră pe piață. Comisia ia notă de interesul doamnei raportor în ceea ce privește introducerea indicației de calitate de munte. Acesta nu este un aspect nou. Acest aspect a fost deja discutat încă din 2008, când a fost propus în reacție la Cartea Verde și Comisia studiază în momentul de față acest aspect. De atunci, de fapt, o face. Mă voi opri, opri aici deocamdată și dau cuvântul lui Herman pentru a completa intervenția noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, uh, domnului Garcia Perez, pentru acest raport excelent privind uh, propunerea Comisiei, știu că este un mare nivel de convergență între proiectul de raport privind standardele de comercializare și propunerea Comisiei, mai ales în ceea ce privește elementele esențiale din propunerea noastră. Și trebuie să spun că sunt mulțumit să observ că pentru a crea niște standarde generale pentru piață și în ce privește abordarea calității, uh, obiectivele au fost atinse. Pacul uh, trebuie să devină mai competitivă și să răspundă solicitărilor de pe piață. Uh, în același timp trebuie să se pună accent pe calitate. Toate acestea trebuie să fie în, să vină în întâmpinarea intereselor producătorilor în acest context, uh, domnule președinte, pentru a răspunde și domnului Dantan, care s-a referit la um, control. Credem că aceste controle pot și trebuie să fie realizate, pornind de la o analiză de risc și trebuie să spunem că aceste standarde uh, deja se aplică uh, exporturilor, intervențiilor și așa mai departe. Se aplică de asemenea mm, domeniului alimentar, de aceea nu observăm nicio dificultate în acest sens. Aș vrea să vă spun de asemenea că aceste standarde de comercializare sunt, din perspectiva Comisiei, un element foarte important uh, al politicii de calitate. Ele duc la o îmbunătățire a producției, a comercializării, precum și a calității produsului în sine. Eforturile de unificare și de orientare mai clară a nevoilor primare uh, este bine sunt bine primite. Și doresc să subliniez încă o dată că nu există nicio intenție din partea Comisiei de a renunța la standardele existente de pe piață. Această propunere este în mare parte un exercițiu de aliniere și nu de modificare a celor existente. Am luat notă că, din punctul de vedere al alinierii la tratatul de la Lisabona, raportoarea consideră abordarea ca fiind una echilibrată. În ceea ce privește amendamentele cu referire la um, aspectele instituționale, Comisia este dispusă să alinieze textul la uh, regulamente și comitologie și să țină cont de uh, un acord care să se încheie între cele trei instituții. În ceea ce privește conținutul uh, propunerii, cel mai uh, important amendament se referă la termenii de calitate opțională care să fie sau nu uh, acoperiți de regulamentul privind uh, piața unică sau de cel privind calitatea. După cum uh, a explicat și colega mea, doamna Loreta, um, noi dorim să îi ajutăm pe producători să promoveze anumite caracteristici ale produselor lor. De aceea credem că un regulament uh, în domeniul calității ar fi locul potrivit pentru acești termeni. În opinia Comisiei, uh, acest regulament trebuie să includă și aceste indicații de calitate facultative care vor spori vizibilitatea produselor. Un, uh, alte întrebări uh, au mai fost formulate și pot să răspund și la acestea. În ce măsură standardele internaționale se aplică în interiorul Uniunii Europene? Pot să-l asigur pe domnul Dantan că standardele internaționale și normele internaționale se aplică uh, conform standardelor de comercializare uh, generale și țin să vă reamintesc că nu facem niciun fel de excepții aplicând aceste norme internaționale, ci uh, este o legislație internațională care este implementată la nivel internațional. De ce să nu facem același lucru dacă nu există nimic specific um, care să înlocuiască aceste norme internaționale? Există și un risc și anume s-a spus că normele noastre de comercializare ar veni împotriva sau s-ar opune normelor de comercializare de la nivel național. Sigur, dacă apar asemenea neclarități, noi vom clarifica aceste aspecte, pentru că normele de la nivel național se aplică acolo unde nu există legislație europeană. Credem că propunerea noastră și observ că și raportoarea este de acord cu ceea ce propunem noi, ne bucurăm și acceptăm să lucrăm la fel de bine cu Parlamentul în continuare pentru a ajunge la o concluzie rapidă. A mai fost o întrebare în ce măsură abolirea normelor specifice uh, care se aplică alimentelor și legumelor uh, va interveni avem o primă evaluare a acestei idei, abandonarea acestor standarde pentru legume și alimente, uh, acesta ne-a arătat că nu vor apărea diferențe care să fie resimțite de către cetățeni sau de către partenerii participanți la piață, deci practic se va resimți ca și cum am aplica aceleași norme. Deci uh, în acest moment nu putem observa niciun fel de prejudiciu uh, care să fie adus de abolirea acestor standarde de comercializare specifice pentru alimente și legume există în continuare niște standarde de comercializare care sunt foarte importante și acoperă toate domeniile, cam 70% din domeniul alimentar și al legumelor. Deci cele mai importante norme există în continuare. Și cu acesta aș dori să închei intervenția mea, domnule președinte. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule director Veșlainen. Acum are cuvântul domnul Laszlo Weigla, președintele Comitetului Special pentru Agricultură. Vă rog. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és figyelmesen hallgatom a hozzászólást. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur că pot fi alături de dumneavoastră. Am ascultat cu mare interes uh, opiniile care au fost exprimate. Pachetul privind calitatea este o prioritate a președinției maghiare. Și, în, și la Consiliu lucrăm intens la examinarea acestor acte legislative. După mai multe întâlniri ale grupurilor de lucru, astăzi, mâine și poi mâine, la alte întâlniri ale grupurilor de lucru, vom analiza propunerile de acte legislative și vom examina aspectele lor speciale. Pe 17 aprilie, diversi eh, miniștri pentru agricultură se vor întâlni și în cadrul acestei reuniuni va fi abordat și pachetul privind calitatea. Noi am adresat două întrebări statelor membre și rugăm statele membre să își exprime părerea cu referire la aceste produse de, de la munte și cu produsele locale. Și sigur va exista oportunitatea de a discuta și despre alte aspecte care vizează pachetul privind calitatea. Consiliul este dispus să colaboreze cât mai bine cu Parlamentul European și cu Comisia și vă mulțumesc, domnule președinte. Molto bene, grazie, președinte. La... Foarte bine, vă mulțumim, domnule președinte la Slovaita. Acum are cuvântul din nou doamna raportor pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc uh, colegilor de la comisie care și-au exprimat punctul de vedere, precum și colegilor noștri de la Comisia Agri pentru observațiile făcute. În termen general, cred că putem să ajungem la un acord la Parlamentul European privind uh, diversele aspecte, asta după ce am ascultat cele spuse, într-adevăr există lucruri de clarificat pe aici, pe acolo, dar uh, chestiuni mai mari, cum ar fi rolul grupurilor de producători, uh, denumirea de origine și stabilirea etapelor, sunt aspecte asupra cărora vom uh, ajunge la un acord. Suntem deschiși negocierilor dacă există aspecte, anum, anumite aspecte care trebuie analizate mai în profunzime. Sunt sigură că putem face acest lucru. Avem deja uh, întâlniri programate și ne vom ocupa în continuare de punctele de vedere ridicate în această dezbatere, dar aspectele fundamentale cred că sunt clare și vom ajunge la un acord cu siguranță. Aș dori să fac câteva observații cu privire la cele spuse. Ce a spus doamna McGuinness, de pildă, cred că comisia este mai în măsură să îi răspundă cu privire la etichetarea originii. Uh, avem aici regulamentul privind uh, informațiile pentru consumatori, iar eu nu vă pot spune prea multe. Domnul Merghines, comisia este cea care ar trebui să vă răspundă. Oricum, uh, Comisia pentru Agricultură a analizat acest aspect și în momentul în care vom studia lucrurile de la caz la caz, vom vedea ce fel de răspunsuri privin, primim. Apoi uh, o chestiune din partea Comisiei cu privire la la etichetarea pe bază de voluntariat, ceea ce este specialitatea tradițională garantată, dat fiind că dorim să asigurăm calitatea în ceea ce privește, avem mai multe instrumente de, de denumirea de origine protejată, op urile IGP-urile și TSG-urile, avem uh, produsele montane și cu toții suntem de acord că trebuie să facem o diferență între aceste produse și altele care, dat fiind că singurul lucru comun uh, îl reprezintă natura de voluntariat, dat fiind că etichetarea rezervată se, numește, se referă la uh, la elemente precise de fabricație, cum ar fi presarea la rece pentru uleiul de măsline și așa mai departe, care diferă de DOP-uri și IGP-uri, unde trebuie întrunite anumite condiții pentru a primi această siglă de calitate, această etichetă, etichetare de calității. Deci, singurul element comun este faptul că există pe bază de voluntariat. Eu nu cred că este de ajuns pentru ca acestea să fie incluse aici, deci cred că ar putea să rămână uh, la standardele generale în ceea ce privește organizația comună a pieței unice. Dacă dorim un sistem puternic, un sistem de calitate în care să stabilim uh, uh, caracteristicile produselor de calitate, trebuie atunci, uh, trebuie, atunci să ținem cont de faptul că dacă deschidem portița acestor sisteme pasă de voluntariat, am uh, scădea nivelul. Eu uh, cred că aici e vorba de standardele privind uh, OCP-ul unic. Eu sunt dispusă să vorbesc cu colegii mei pentru a găsi modalități de a îmbunătăți această propunere. Există și aspecte care trebuie lămurite, cu siguranță vom ajunge la un acord și vom reuși să avem un mandat de negociere puternic și uh, rezultatul să fie bun până la urmă. Mulțumesc colegii Garcia Perez și mulțumesc tuturor celor care au intervenit în dezbatere, mulțumesc comisiei și președinției Comitetului Special pentru Agricultură. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, modificarea regulamentului 1290-2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și abrogarea regulamentelor 165-94 și 78-2008. Raportor este domnul Giovanni Lavia. Principalul obiectiv al propunerii comisiei este, bineînțeles, și în acest caz, alinierea regulamentului la Tratatul de la Lisabona. Raportorul ne va prezenta anumite amendamente pe care le-a prevăzut. Mulțumesc domnului director Longo uh, de la Comisie și dau cuvântul uh, lui Giovanni Lavia. Amintesc că amendamentele pot fi depuse până pe 3 mai la ora 12. Votul la Comisia pentru Agricultură va avea loc pe 24-25 mai 2011. Mulțumesc tuturor. Giovanni, ai cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a devenit necesară această operațiune de realiniere și a regulamentului 1290-2005 la noile norme prevăzute de tratat. Bineînțeles, trebuie să realizăm o clasificare a actelor delegate și competențelor executive pentru a adapta ceea ce s-a prevăzut inițial de regulament. După ce am examinat uh, propunerea Comisiei pe baza criteriilor stabilite pentru cele două categorii de acte, am încercat să identificăm domeniile în pentru care sunt respectate uh, condițiile prevăzute pentru actele delegate. Apoi am examinat propunerea în ceea ce privește condițiile privind uh, actele de executare. Și Bineînțeles, am ținut cont de poziția Parlamentului în legătură cu alinierea pentru alte regulamente și am prezentat și ținând cont de observațiile formulate de anumite parlamente naționale, am prezentat anumite amendamente referindu-se la condițiile de delegare, mai ales în ceea ce privește durata, termenul pentru Um, depunerea de obiecții pentru un act delegat, prelungirea termenului, procedurile de comitologie și așa mai departe. Și am depus aceste amendamente conform modul în care cu toții înțelegem modalitățile practice de recurs la actele delegate aprobate de conferința președinților pe 3 martie 2011 și conform regulamentului 182 din 2011 al Parlamentului și Consiliului. Acest ultim regulament, amintesc, stabilește regulile și principiile generale în ceea ce privește modalitățile de control de către statele membre al exercitării competențelor executive atribuite Comisiei. Anumite amendamente pe care le-am prezentat uh, se referă la simplificare. Încercăm să simplificăm tipologia de cheltuieli care trebuie finanțate din FEOGA recuperarea în, pentru a semnifica administrativ și reducerea cheltuielilor administrative ale statelor membre. În plus, am propus încă un amendament la articolul 29 din regulamentul 1290 care încearcă să pune pe picior de egalitate statele membre am folosit să folosim resursele pentru dezvoltare rurală pe bază națională sau regională. După cum știți cu toții, astăzi statele membre care au hotărât să folosească resursele pentru politică de dezvoltare rurală la nivel european um, evaluează uh, recurgerea la programul automat uh, doar uh, în relație cu programele respective, fără cadru național și de aceea am depus un amendament specific pe această temă pentru o compensare a acestor state membre pentru a menține sau încerca să se păstrească uh, sumele atribuite statelor membre. Mulțumesc, domnule președinte. Molto bene, grazie. Mulțumesc, Giovanni. Nu știu dacă dorește vreun coleg să ia cuvântul. Dacă nu, are imediat cuvântul domnul director Longo. Dorește cineva să ia cuvântul dintre colegi? Nu. Vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi mai întâi să mulțumesc domnului Lavia pentru proiectul său de raport, foarte interesant. Suntem de acord cu jumătate din amendamentele propuse. Suntem în măsură să fim de acord cu amendamentele 1, 2, 8, 9 și 10, în măsura în care aceste amendamente, așa cum a spunea domnul Lavia, sunt coerente cu atitudinea noastră comună și deci sunt accesibile, uh, acceptabile din punct de vedere al Comisiei. Aș dori însă să anticip un aspect. Se lasă deschisă posibilitatea de a limita în timp delegarea unor prerogative Comisiei, așa cum se sugerează la amendamentul 7. În ceea ce privește amendamentele 3 și 4, constatăm că, în mod indirect, se cere să există obiectivul de a elimina referirea la Consiliu în procedura privind uh, procedura finanț uh, disciplina financiară prevăzută la articolul 11 din regulamentul 73 din 2009 și cred că această problemă a fost deja abordată la altă dezbatere în aceste comisie. Există, bineînțeles, o legătură cu schimbarea procedurii În ceea ce privește regulamentul 73 și uh, 1290. Am avut deja ocazia să ne exprimăm în acest sens și anume considerăm că Consiliul trebuie să acționeze pe baza articolului 43.3 din tratat pentru aplicarea disciplinei financiare. Fixarea procentului așa numitele ajustări din text se limitează la aplicarea la plățile directe și deci la nivelul ajutoarelor acordate și acesta este un caz tipic în abordarea noastră a articolului 43.3 și deci explică tratatul. Conform tratatului, Comisia acum trebuie să facă o distinție între diferitele reguli aplicabile. Considerăm că fixarea acestor ajustări a procentului de aplicat ajutelor, ajutoarelor precepute de agricultori în cazul aplicării disciplinei financiare și este, după părerea Comisiei, un element care trebuie decis în Consiliu. Aș dori acum să trec la alt aspect de interes deosebit. O altă dimensiune a acestui aspect, acestui, uh, altă dimensiune a acestui aspect foarte important. Bineînțeles, Consiliul nu acționează ca legiuitor, ci se limitează la a reacționa fără marjă de manevră la situații bugetare determinate în primul rând de autoritatea bugetară, deci de acest Parlament. În plus, trebuie să subliniem de asemenea faptul că adoptarea unui act legislativ în doar trei luni, iată care este termenul necesar pentru aplicarea disciplinei financiare, este puțin realistă. Și de, din acest punct de vedere, asocierea Parlamentului la această procedură ar însemna că se lasă comisia singură să hotărască termenii aplicării disciplinei financiare. În ceea ce privește amendamentul 5, care prevede adoptarea măsurilor la propunerea Comisiei pentru conformarea la limita maximă prevăzută la articolul 12, aliniatul 3, după părerea noastră, ține de aplicarea articolului 43.2 din tratat. Comisia este de părere că posibilitatea adoptării doar de către Consiliu trebuie menținută în cazul în care e vorba doar de o chestiune legată de fixarea nivelului ajutorului. În ceea ce privește ultimul aspect, un amendament de substanță, aș spune, nu de procedură, amendamentul 6, aș dori să atrag atenția asupra faptului că propunerea Comisiei are ca obiectiv unic să realizeze alinierea la tratatul de la Lisabona și din acest punct de vedere nu dorim să depășim acest obiectiv. Uh, deci, rămânem în această dimensiune strict referitoare la tratatul de la Lisabona și nu dorim să depășim această dimensiune. Aș dori în încheiere să revin uh, la uh, durata uh, delegărilor uh, oferite comisiei și aș dori ca această perioadă, limitarea perioadei la 5 ani, cred că riscă să pună probleme, să creeze probleme, pentru că există riscul de a se crea o situație de discontinuitate. în uh, aplicarea acestui regulament care ar putea aduce prejudicii grave. De aceea am recomanda ceea ce este absolut posibil și anume să vă orientați la oferirea de unei delegații, uh, delegări pe termen nelimitat, așa cum o face Consiliul, deleagă anumite prerogative Comisiei fără limită de timp. Oricum, Parlamentul și Consiliul au posibilități de a controla actele delegate Comisiei, uh, prerogative foarte bine încadrate care oferă toate garanțiile necesare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului director Longo și dau imediat cuvântul din nou domnului Lavia. Nu pot să nu subliniez înainte de a da cuvântul raportorului nu pot să nu evoc articolul 43. Bineînțeles, este un subiect ferbinte. Articolul 43 exclude Parlamentul din posibilitățile de alegere și, bineînțeles, va fi foarte dificil aici sau în alte acte de aliniere la Tratatul de la Lisabona să ne înțelegem în legătură cu acest articol care se opune unui rol pe care Parlamentul l-a câștigat acum dată cu Tratatul de la Lisabona. Noi nu putem să nu ținem cont de prerogativele pe care le, Tratatul le atribuie Parlamentului European și, în cazul în speță, în ceea ce privește bugetul. Pentru că aici Tratatul de la Lisabona dă Parlamentului un rol foarte clar, dar mă opresc aici și dau, bineînțeles, cuvântul domnului raportor Giovanni Lavia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, bineînțeles, directorului Longo, care ne-a ilustrat poziția Comisiei. Mă bucur că există acord în legătură cu anumite amendamente, deci le putem considera pe acestea ca fiind rezolvate și trecem mai departe. Este evident că pe celelalte subiecte avem visiuni diferite. Nu doar în ceea ce privește aspectele tehnice, dar și chestiuni de ordin politic privind rolul Parlamentului, care dorește să ia decizii, să fie implicat în decizii, nu să fie doar spectator. Bineînțeles, dorim să aprofundăm toate aceste aspecte, dar revin asupra unui aspect. E vorba de ultimul amendament un amendament, așa cum a spus domnul director Longo, de substanță. Este evident că în momentul în care adoptăm o nouă procedură, Parlamentul dorește să aibă posibilitatea să-și spună părerea. Deci, cred că este legitim, este legitimă aspirația Parlamentului și acestei comisii în numele Parlamentului să aducă modificări la textul regulamentului. Înțeleg că sunt modificări de substanță și domnul director nu se exprimă astăzi pe această temă, dar mi se pare evident că această opinie, acest Parlament trebuie să poată să exprime punctul de vedere. Și dacă, bineînțeles, Parlamentul va vota această propunere de text, asta, acesta ar putea deveni o linie directoare transmisă Comisiei și Consiliului. Deci vom discuta în această comisie cu colegii despre aceste aspecte. Vom vedea dacă în timpul indicat de președintele de Castro se vor depune și alte amendamente și apoi ne vom exprima în vot. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! S-a încheiat ședința comisiei noastre. Mâine de la ora 9 va avea la ședința coordonatorilor și de la 9.30 ședința comisiei în plen. Mulțumesc!